Good morning, dear colleagues. Let's start our today's meeting. Bună dimineața, stimați colegi. Haideți să începem întâlnirea noastră de azi. Sper că v-a plăcut programul de ieri. Acum aș dori să le urez bun venit celor două femei extraordinare, doamna Lamia Haji Bashar și doamna Hawa Ibrahim. De asemenea, colegul meu, domnul Pier Antonio Panzeri, președintele subcomitetului pentru drepturile, drepturile omului, coprezidează această ședință alături de mine. Domnule Antonio Panzeri, aveți cuvântul. Grazie, președinte, grazie. Mulțumesc, doamnă președinte. Din punctul de vedere al organizării lucrărilor, puteți să vă alegeți limba în care vreți să ascultați interpretare pe console și puteți asculta interpretare inclusiv în limba arabă, la numărul 29 este această limbă. Mulțumesc foarte mult Comisiei FEM, precum și doamnei președinte a acestei comisii, pentru că a acceptat să coprezidăm reuniunea noastră de astăzi. Ieri am sărbătorit ziua de 8 martie. Din păcate, nu avem foarte mult timp la dispoziție pentru această dezbatere, dar nu e mai puțin importantă reuniunea noastră de astăzi. Subcomisia DROA, al cărei președinte sunt, este o comisie care se ocupă de o parte importantă a activității Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European, concentrându-se în special pe respectarea drepturilor omului în întreaga lume. Ne ocupăm, uh, iar Comisia FEM se ocupă în mod punctual de drepturile femeilor. Inițiativa Premiul lui Saharov este o inițiativă fara Parlamentului European, așa cum îi spunem noi, și ea nu doar îi cinstește pe aceia care sunt luptători pentru drepturile omului, ci îi reamintește și faptul că drepturile omului reprezintă un element fundamental, esențial al parcursului democratic al țărilor din întreaga lume. Le urăm așadar bun venit câștigătoarelor, doamna um, Lamia care a fost premiată împreună cu doamna Nadia Murad și doamna, împreună cu doamna Hawa Ibrahim din Nigeria, câștigătoarea premiului Saharov din 2005. Ambele câștigătoare au dat dovadă de curaj și au, pus, au arătat că uh, drepturile femeilor și drepturile omului în general joacă un rol central. După intervențiile dumnealor, va lua cuvântul doamna ambasador Marinachi, care este reprezentanta Serviciului European de Acțiune Externă, care va vorbi despre egalitatea de gen și punerea în aplicare a rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite cu privire la femei, pace și securitate. Și am să dau mai întâi cuvântul doamnei Awa Ibrahim, care se va exprima în limba arabă, care vine din Nigeria și a câștigat premiul Saharov în anul 2005, așa cum spuneam mai devreme. Aveți cuvântul, doamnă. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule copreședinte. Mulțumesc tuturor celor de la prezidiu. Aș dori să vă adresez tuturor mulțumiri pentru faptul că ați venit. Ieri a fost o zi lungă și minunată. Au avut loc discuții de calitate, întâlniri de calitate. Este o onoare pentru noi pentru Lamia și pentru mine. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit. De asemenea, aș dori să-i mulțumesc mai ales lui uh, Ștefan și lui uh, Cristina și echipei de stagiari care ne-au ajutat să ne orientăm în Parlament, care este ca un fel de labirint. Mulțumesc foarte mult! Ieri am avut niște discuții foarte fructuoase, am discutat foarte mult, de aceea voi spune doar câteva cuvinte astăzi. Am aflat foarte multe lucruri care m-au pus pe gânduri. Aș dori să mă refer la cele spuse de la mia. Ea și Nadia sunt laureatele primului Saharov cu numele 26. Ele reprezintă lupta yazidilor. Ele au fost victimele sclaviei sexuale. După cum știți, în partea de nord a Nigeriei, de unde vin eu, există Boko Haram. 60% din fetele Cibo care au fost răpite din școli sunt victimele Boko Haram. Și principalul motiv este că Boko Haram dorea să le priveze de educație și unele dintre ele încă sunt sclave sexuale și le mulțumesc tuturor celor care au lansat campania de a salva fetele noastre. Nu trebuie să fim tăcuți în fața acestor amenințări, Boko Haram, El Shabab sau orice altă organizație extremistă. Mesajul nostru după întâlnirile noastre este că ziua femeii este în fiecare zi și, mai mult decât atât, noi nu vom păstra tăcerea, noi ne vom apăra drepturile, drepturile iazidilor, drepturile refugiaților, care își caută un cămin altundeva, și drepturile fiecarei ființe umane, mai ales drepturile femeilor. Există situații în care Uniunea Europeană a luat, a luat măsuri, ONU a luat măsuri împotriva terorismului. Dar ieri am vorbit despre politica externă, dar mai mult decât atât, mai mult decât acțiunile regionale, este important ceea ce facem unul câte unul. Fiecare mică, mic gest, fiecare mică acțiune pe care o facem ne ajută să îmbunătățim situația. Da, iată, ne aflăm aici în Parlamentul European, un templu al justiției în care se fac legi, dar mai presus de legi e nevoie de acțiune. Premiul Saharov este un premiu pentru activism. Ați făcut atât de multe lucruri și sper că veți putea face și mai multe ca să ne asigurăm că dincolo de chestiunile de politică externă, putem cu adevărat să luăm măsuri, să facem gesturi care chiar contează. Ieri am fost inspirată de atelierul cu privire la femeile ca model. Și aș dori să adaug câteva lucruri la cele spuse ieri. Fiecare ne sprijinim unii pe alții. Eu o apăr pe la mia, noi ne apărăm unii pe alții, ea, ne ap- ea mă apără pe mine și eu pe ea. Cum ne putem sprijini unele pe altele? Persoana lângă care stați acum poate că este următorul dumneavoastră aliat. Nu ezitați să faceți schimb de informații, de contact, în așa fel încât să păstrăm legătura și să ne putem sprijini unele pe altele. Haideți să continuăm să învățăm, Haideți să continuăm să citim și haideți să ne gândim mai bine cum educăm generația mai tânără și cum le educăm pe fetele noastre. Haideți să discutăm despre identitatea noastră individuală. Am vorbit despre asta și ieri. Nimeni nu ar trebui să ne submineze. Nimeni nu ar trebui să submineze demnitatea noastră ca femei, ca bărbați, ca copii. S-au dat exemple ieri, dar aș dori să subliniez încă o dată că nimeni nu trebuie să sublineze demnitatea noastră de femei. Ar trebui să fim mândre. Ar trebui, de asemenea, să fim rezistente. Să nu cădem pradă fricii în fața provocărilor cu care ne confruntăm ca femei, pe plan politic sau pe orice alt plan. Trebuie să dăm dovadă de rezistență și să nu ne temem Există multe motive pentru care ar trebui să ne temem, dar eu refuz să mă tem. Trebuie să rezistăm. E nevoie de rezistență. Asta este, acesta este unul dintre lucruri pe care trebuie să-l învățăm astăzi. Trebuie să nu ne temem când suntem activiști, când uh, facem legislație. Nu trebuie să ne temem în niciun domeniu în care lucrăm. Trebuie să ne întoarcem la viața noastră de zi cu zi și să fim excelenți în tot ceea ce facem. Și nu în ultimul rând, să mergem mereu înainte. Cei care doresc să-și ia zborul cu ideile pe care le-au învățat ieri, n-au decât să zboare. Cei care nu pot să zboare, să fugă. Cei care nu pot să fugă, să meargă. Și cei care nu pot să meargă, să se târască dar în orice caz mereu înainte. Vă mulțumesc! Thank you. Grazie. Diamo... Mulțumesc. Și acum îi dăm cuvântul doamnei Lamina Iabașar, laureata premiului Saharov din decembrie 2016, și trebuie să mai spun și că nu avem foarte mult timp la dispoziție, mai există și o rundă de intervenții din partea deputaților uh, după aceste prezentări ale panelistelor, așa încât vă dau cuvântul, doamna, acum. Intervenție fără micro. Doamnelor și domnilor, stimați participanți, în primul rând aș dori să vă felicit. Le salut pe toate femeile din întreaga lume și le urez o zi a femeii fericită. Mă gândesc mai ales la femeile și la fetele care au căzut pradă organizațiilor teroriste, cum ar fi Daesh, sau uh, Boko Haram sau altele. Mă gândesc și la femeile și la fetele care încă sunt sclave în mâinile unor oameni sălbatici. Lumea întreagă se gândește la ele. Toată lumea este cu ochii pe această mizerie, pe sutele de victime care mor în fiecare zi din cauza terorismului. Femeile se confruntă cu multe probleme, însă problemele femeilor din Occident sunt foarte diferite de problemele femeilor din lumea arabă și din țările din Est. Problemele femeilor care trăiesc într-o societate civilizată sunt extrem de diferite de, femei, de problemele cu care se confruntă femeile din societățile mai puțin dezvoltate, fie că e vorba de pace sau război. Există statistici care încearcă să analizeze statutul femeii. Aceste statistici ne arată că femeile care fac față, care suferă violențe și care sunt victimele violului și altor uh, forme de violență sexuală, sunt foarte, foarte multe. Sunt uh, Totuși, aceste cifre nu ilustrează realitatea, care este, de fapt, și mai groaznică. Există femei care în continuare sunt sequestrate despre care nu știe nimeni nimic. Femeia trebuie să se afle pe picior de egalitate cu bărbatul peste tot în lume, în toate societățile, fie că e vorba de societăți europene sau societăți din țările din Est. E nevoie de o veritabilă egalitate între bărbați și femei, pentru că femeile reprezintă jumătate din societate. Femeile sunt responsabile cu educația copiilor. Și ele se ocupă și de cealaltă jumătate a societății, însă, în ciuda tuturor acestor eforturi, încă nu avem decât jumătate din, din drepturile de care se bucură bărbații. Aș dori să vă spun câteva lucruri despre experiența mea personală. Aceasta reflectă, într-o manieră generală, statutul femeii în Irak și în țările musulmane, în situații de pace, precum și în situații de război. În situațiile de pace, înainte de conflict, cum stăteau lucrurile? Existau legi în țările musulmane bazate pe legea Sharia. Printre acestea se numără și Irakul. Căsătoria, statutul personal, toate aceste lucruri erau guvernate de Sharia, acest lucru a dus la multe probleme. Multe dintre aceste societăți sunt societăți extrem de tradiționale care le obligă pe fete să se căsătorească. Au existat foarte multe căsătorii precoce. Minorele au fost obligate să se căsătorească. Din acest motiv, anumite fete au fugit am constatat acest gen de evenimente în toate societățile, chiar și în societățile înstărite. Femeia uneori este, face obiectul unor tranzacții, unor tranzacții chiar financiare între familii. Părinții își dau uh, fata în căsătorie ca să aibă bani din zestre. femeile de multe ori sunt și violate, însă în Irak uh, persoana violatorii se bucură de impunitate. Există negocieri între familii, iar femeia violată este căsătorită rapid înainte ca speța să ajungă într-un tribunal și să fie judecată cauza de viol. De multe ori, un reprezentant uh, religios impune căsătoria, chiar dacă aceasta nu este dorința femeii, femeii violate. Acest gen de căsătorie forțată este o căsătorie legitimă în ochii legii. Prin urmare, femeia nu poate să eludeze acest gen de căsătorie. Divorțul din căsătoria din uh, divorțul, din uh, inițiativa femei, este extrem de complicat. Legile nu favorizează deloc femeile în cazul de divorț. Societățile musulmane sunt victima politizării islamului. Există o întreagă mașinărie mediatică ce funcționează în scopul de a reduce și mai mult drepturile femeilor și libertățile femeilor. Toate aceste lucruri nu corespund lumii moderne. Dacă ne gândim la anii 40-50 în Irak, sau dacă ne gândim la situația de acum 100 de ani, constatăm că pe atunci femeile aveau mai multe libertăți. Însă de atunci și până în prezent, situația s-a înrăutățit. Femeile și fetele sunt hărțuite. Femeile sunt hărțuite chiar de către colegii lor și de către concetățenilor. Asta pe timp de pace, toate aceste lucruri pe timp de pace. Pe timp de război totul este și mai rău, pentru că femeia este prima victimă a războiului. Este prima victimă a tuturor crimelor înfăptuite de uh, Daesh și de Boko Haram în ultimii ani. Am constatat astfel de crime și în Bosnia și în alte regiuni din lume. Ori de câte ori izbucnește un război, femeia este victimă. Este victima unor crime oribile, care au loc în văzul lumii, însă comunitatea internațională nu a luat măsuri ca să pună capăt acestui gen de acțiuni și crime împotriva femeilor. După cum spuneam, femeia este prima victimă a oricărui război. Există foarte multe femei care devin văduve în urma războiului și ele capătă așadar responsabilitatea principală pentru familiile lor. Se pomeresc așadar marginalizate în societățile lor. Și această marginalizare nu e doar socială, ci și economică. Ar trebui să se realizeze egalitatea între femei și bărbați, doamnelor și domnilor, dar pentru aceasta societatea ar trebui să se concentreze pe patru niveluri. Mai întâi de toate, la nivel juridic și legislativ, ar trebui să existe o bază legislativă de reglementare care să permită existența acestei egalități între femei și bărbați. În al doilea rând, la nivel european, dar nu numai, la nivelul tuturor celorlalte țări, cât și la nivelul instituțiilor naționale și locale, ar trebui, cred eu, revizuite convențiile și uh, acordurile, așa încât femeile să-și vadă capacitatea sporită, posibilitățile sporite și să se poată emancipa, iar drepturile lor să nu fie călcate în picioare la nivel local, în special. În al treilea rând, la nivelul întregii societăți. Ar fi necesară o voce mai puternică, o voce care să apere drepturile femeilor în societate. Nu trebuie să lăsăm totul în seama câtorva militante feministe sau militanți. Ar trebui ca și alte organizații decât acelea care se ocupă în mod dedicat de apărarea drepturilor femeii să o facă. Organizații din mediul universitar, academic, de cercetare, organizațiile non-guvernamentale de toate felurile să se implice, inclusiv cu sprijin financiar sau politic, pentru a oferi femeii locul ce îi se cuvine în societate. Apoi, la nivel economic, ar trebui dedicate bugete speciale activităților și programelor care uh, susține emanciparea femeii și întărirea capacității sale economice și politice. Trebuie susținut uh, spiritul întreprinzător al femeilor și activitățile lor în acest domeniu. Și, de asemenea, la nivelul uh, dreptului penal, trebuie luate măsurile necesare pentru a se apăra demnitatea femeilor, pentru a se pune capăt sclaviei sexuale și în acest sens aș face apel la organizațiile internaționale și la Națiunile Unite pentru a se înființa un tribunal special dedicat acestui tip de probleme cu competențe ample și care să se constituie într-un organism ale cărui hotărâri să fie obligatorii pentru toți membrii săi. Astfel, Crimele acestea trebuie pedepsite cu toată duritatea. Vă mulțumesc pentru atenție. Șucran, vă mulțumesc. Și acum îi dau cuvântul doamnei Marinachi, ambasadoare pentru problemele de gen în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și din partea mea aș dori să le mulțumesc ambi, ambilor copreședinți pentru organizarea acestei discuții extrem de interesante de astăzi. Vreau de asemenea să-mi exprim întreaga înțelegere și deplinul respect pentru cele două vorbitoare, doamna Ibrahim și doamna Bashar, pentru greutățile pe care le-au traversat și, iată, ele sunt încă o dovadă că sistemul nostru internațional nu a reușit să-și îndeplinească misiunea de a garanta pacea și securitatea pentru toți. De asemenea, aș adăuga felicitările mele pentru toate femeile, pentru că, din păcate, încă mai e nevoie de organizarea unei astfel de zi le internaționale a femeilor care să ne reamintească care este de fapt problema și că trebuie să apărăm drepturile femeilor. Trebuie să spargem statul quo-ul și să facem lumea un loc mai bun. Și pentru asta avem nevoie de egalitatea de gen. Drepturile femeilor sunt drepturi ale omului și, fără îndoială, că e necesar un cadru de decizii politice optim. În acest sens, e nevoie de rezoluții ale Consiliului de Securitate, de hotărâri și măsuri ale tuturor celorlalte foruri internaționale, însă problemele le întâmpinăm la punerea în aplicare acestora. Și asupra acestui aspect ne concentrăm acum toată atenția, pentru că vrem să facem diferența. Parlamentul European este în avangarda acestei lupte și ne îndreptăm privirile către dumneavoastră pentru orientare politică, dar și pentru a ne inspira prin entuziasmul și ambițiile dumneavoastră și pentru hotărârile ambițioase pe care trebuie să le luăm și pe care trebuie să le așezăm în contextul corect. Într-adevăr, trebuie să luăm măsuri îndrăznețe, avem nevoie de a învăța și de a învăța pe ceilalți pentru a putea reda demnitatea femeilor, trebuie într-adevăr să fim rezistente, și în acest sens avem un instrument excelent în contextul rezoluției uh, Consiliului de Securitate 1325, care este mama tuturor rezoluțiilor din punctul de vedere al importanței rolului femeilor în garantarea păcii și securității. Această rezoluție a fost adoptată în anul 2000 și cu toate acestea, 17 ani mai târziu, punerea sa în aplicare este cu mult în urmă. Avem o singură rezoluție adoptată acum șapte ani, dar între timp au mai apărut opt astfel de rezoluții, care s-au ocupat de probleme cum ar fi violul, violența sexuală pe timp de conflict, greutățile pe care le presupune radicalizarea și acesta este un fenomen uh, al căror victime sunt femeile. Iar noi, Uniunea Europeană, avem de jucat un rol frontaș Conducem prin exemplu și trebuie să facem asta și aici. Trebuie să avem toleranță zero și să tragem de plin la răspundere pe făptași, așa încât aceștia să-și uh, primească pedeapsa cuvenită. Educație, justiție, punerea în aplicare a legii sunt necesare ca societățile să-și asume răspunderile Iată unde putem într-adevăr să facem o diferență și să spargem acel statu quo. Trebuie să ne concentrăm nu doar pe reacție, ci și pe prevenire și să ne schimbăm abordarea de la reactivă la proactivă. Trebuie, de fapt, să schimbăm mentalitatea, să schimbăm discursul, să implicăm și bărbații și femeile într-o altă direcție, dacă vrem, într-adevăr, să obținem rezultate. Și Aș mai sublinia și că, pe măsură ce lucrurile se schimbă, rămân de fapt la fel. Și vă propun să ne întoarcem în anul 416 înainte de Hristos, pe vremea lui Tucidide. Vorbim acum, să spunem, despre războiul din Peloponez și de asediul asupra insulei Milos. Războiul din Pelopones s-a purtat între atenieni și spartani, Miros era o mică insulă și în 416 înainte de Hristos, atenienii au invadat Milos și au cerut ca locuitorii acestei insule să se predea și să plătească un tribut Atenei dacă nu vor fi anihilați. Locuitorii au refuzat și, după ce au fost supuși asediului, atenienii le-au uh, uh cucerit orașul, și i-a ucis pe bărbați transformându-le în sclave pe toate fetele și, mm, și în sclav pe toți copiii. Pare destul de modernă această poveste, nu? Prin urmare, dreptul nu este o problemă decât între, nu se, nu se discută decât între egali, în timp ce cei slabi suferă și suportă și îndură ceea ce trebuie să îndure. Asta este trista realitate. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Și acum voi da cuvântul uh, celor care doresc să intervină din sală pentru ca să se poartă un dialog autentic în puținul timp care ne stă la dispoziție. Avem deja câteva persoane înscrise la cuvânt, apoi mai putem accepta încă două intervenții, eventual, dacă mai avem timp. Mai întâi, doamna Bayer, vicepreședintele Comisiei FEM. Vă rog. Well, thank you and my... Mulțumesc foarte mult și le mulțumesc tuturor invitatelor noastre speciale, îndeoseb, îndeoseb doamnei Ibrahim. Ne-au inspirat cu adevărat și m-am bucurat, ne spus că am fost prezentă ca să vă pot auzi pe amândouă. Pentru noi, în Parlamentul European, este o ocazie de a înțelege mai bine greutățile pe care le-ați parcurs și pe care continuați să le parcurgeți. Vă mulțumesc foarte mult. Îmi aduc aminte de o reuniune de săptămâna trecută la care una dintre participante spunea că cea mai mare luptă la nivel internațional este cea care vizează femeile. Femeile care luptă pentru drepturile lor. E o luptă care se va amplifica. Și cred că suntem acum aici la începutul acestei mișcări internaționale de mare amploare. Sunt perfect de acord că trebuie să fim solidare cu toatele și să recunoaștem că avem cu toții nevoie unii de alții. Și în ultimele două zile, cred că ceea ce am reușit să facem în special este să aducem femeile la oaltă. Vă mulțumesc foarte mult pentru asta și vă urez mult succes pe viitor. Grazie. Onorevole Lockbiller. Mulțumesc, Domnul Luc Bilar. Thank you. Chair, and thank you. Mulțumesc, doamnă, domnule președinte, și vă, le mulțumesc și invitatelor noastre pentru declarațiile lor impresionante. Am o întrebare în legătură cu punerea în aplicare a rezoluției uh, ONU 1325, mult lăudată rezoluție pe bună dreptate. În Irak se desfășoară în prezent lupte, iar uh, eliberarea Mosulului de ISIS pare poate o realitate posibilă anul acesta. Înțeleg însă că nu există un proces de consultare care să implice și femeile și în, într-un plan politic pentru această regiune pe viitor. Aș vrea să-mi confirmați, să-mi infirmați, să-mi spuneți ce se întâmplă, dacă știți ce se întâmplă cu femeile din zona aceea, prietenele dumneavoastră, cunoștințele din diferite grupuri, dacă au fost uh, uh, implicate în discuții despre viitorul Mosulului uh, în cadrul acestui proces. Și domnului Marinachi, e bine că vă concentrați pe punerea în aplicare a rezoluției 1325, trecând de la o atitudine reactivă la una proactivă. Știți cumva ce fac însă Națiunile Unite ele însele pentru a consolida, pentru a reuși să aplice mai bine această rezoluție 1325. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Soraya Post! Vă mulțumesc! Și eu m-aș întoarce un pic în timp. Ziua Internațională a Femeilor a început să fie celebrată acum circa 100 de ani. Și totul a început cu un grup de femei care au uh, demonstrat la Sankt Petersburg pur și simplu pentru pâine. În 1909, la New York, femeile au demonstrat uh, pentru a-și îmbunătăți condițiile de lucru și pentru dreptul lor la vot. Și cu toate acestea, și astăzi sunt state în care femeile nu au dreptul la vot și nu au aceleași drepturi politice ca ceilalți cetățeni. La noi, în Suedia, femeile au căpătat dreptul la vot în 1921 și atunci au fost alese în Parlament cinci femei. Astăzi, cam 27% din uh, parlamentele lumii, 27% din locurile din parlamentele lumii sunt ocupate de femei. Deci, ceva succes am reportat, dar mai sunt multe de făcut. Și dacă ne uităm la ce se întâmplă la nivel internațional, din punct de vedere politic, lucrurile, din păcate, acum par să o, o fi apucat înapoi. Dar minteri, ceva asemănător se întâmplă și chiar aici, în Europa, în Polonia, de exemplu, sau chiar în Rusia. Prin urmare, femeile mai au multe lucruri pentru care să se lupte. Am toată stima pentru munca depusă în cadrul acestor celebrări ale, drept, ale Zilei Internaționale a Femeii. Dar să știți că mie mi-e rușine când vine cineva la mine și mă felicită pentru ziua femeii. Mă simt frustrată la momentul acela. Pentru că îmi dau seama că, de fapt, suntem încă cumplit de inegali. Se fac tot felul de acorduri la nivel politic cu țări cum ar fi Afganistanul. Dar în același timp, noi trimitem înapoi în Afganistan, returnăm femei, copii care sunt uh, acolo expuse riscului de lapidare, de exemplu, sau tineri băieți care devin <clears throat> dansatori pentru plăcerile tot felul, a tot felul de politicieni și de oameni uh, înstăriți. Despre ce egalitate vorbim atunci? Cred că trebuie să fim uniți, iar problemele pe care le aveți dumneavoastră în zonele dumneavoastră nu sunt doar ale dumneavoastră, sunt și ale mele, pentru că îmi afectează și mie viața de zi cu zi. De aceea cred că a venit momentul să luăm atitudine și să fim unite, să strângem aceste relații. Avem și noi o agendă de securitate, așa încât, doamnelor, drage colege, Dragi colege, dragi colegi, trebuie să lăsăm în urmă ideile acestea patriarhale cu asociații ale femeilor și atât. Sunt, suntem oameni în ultimă instanță, egali și așa trebuie să fim văzute. Mulțumesc și acum mai avem la dispoziție un minut, doamna Marinachi. Vi s-a, acordat, vi s-a adresat o întrebare, de aceea e corect să vă permitem să răspundeți, după care câte două minute aproximativ pentru oaspetele noastre. Clear. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, desigur, iau cuvântul în numele Uniunii Europene, nu în numele Națiunilor Unite. Cu toate acestea, vă asigur că lucrăm îndeproape cu Organizația Națiunilor Unite și rezoluția 1325 prevede un cadru de implementare care obligă toate statele membre care fac parte din ONU să redacteze un plan de acțiune național cu angajamente concrete, concrete măsurabile, astfel încât guvernele să poată fi trase la răspundere privind respectarea acestui, uh, acestor angajamente. Din uh, cele 193 de state membre ONU, doar 63 au un uh, plan național de acțiune după 73 de ani. 10 dintre statele membre nu dispune niciun asemenea plan de acțiune, deci încercăm să convingem toate statele membre să adopte un asemenea plan de acțiune pentru că astfel toate guvernele ar putea să planifice mult mai bine asemenea măsuri, ar putea fi trase la răspundere din punctul de vedere al garantării drepturilor femeilor în, pe timp de pace. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Bașar! هاي سؤالي سألتي على النساء بالموصل من بدأ تحرير Ați adresat o întrebare cu privire la eliberarea Mosulului. Acolo luptele au început cu trei, ani în ur- trei luni în urmă. ...3500 de femei și copii erau deținuți uh, și doar cam o mie au fost eliberați. Acolo, din păcate, Daesh pare să fie învingător. Și e foarte greu de înțeles pentru localnice de partea cui să se așeze, pentru că ele continuă să fie, de fapt, închise. So societatea iazidită e o societate săracă, care nu-și poate permite să plătească prețul de răscumpărare pentru o femeie sau pentru un copil. Or Daesh uh, vând femeile și copiii uh, la prețuri foarte ridicate și ei n-au cum să fie recuperați. to... Doamna Ibrahim. Din urma intervențiilor noastre am înțeles că regiunile controlate de Boko Haram până acum, de exemplu în Chad, regiunea din Chad, din Camerun și partea de nord a Nigeriei, ținând seama de faptul că Nigeria are o populație de 200 de milioane de, de locuitori, înțelegem gravitatea situației. Și nu putem să oferim cifre statistice. Sunt de acord că nu avem nevoie doar de măsuri legislative, am nevoie și, sau de acțiuni legislative. Însă aș dori să spun câteva cuvinte despre discursul uh, alternativ de care am avea nevoie. Aș putea să vă dau eu uh, un exemplu personal despre cum putem să încercăm să fim mai uh, creativi. Sunt sigură că fiecare poate fi mai creativ decât sunt eu. M-am referit la faptul că trebuie să ne sprijinim unele pe altele. Uh, eu lucrez la un proiect care se intitulează Mame fără frontiere pentru a încerca să îi îndepărtăm pe tineri, pe copii de extremism, de atitudini extreme. Și m-aș bucura dacă după această reuniune aș putea discuta cu uh, alte mame despre cum putem să ne ajutăm pentru a, ține, a ne ține departe copiii de atitudini extreme. M-am ocupat Uh, de exemplu, de un caz uh, în care era implicată o femeie judecată în temeiul codului Sharia în, nord, în nordul Nigeriei. Știți că Sharia nu permite femeilor să ia cuvântul în fața unui tribunal. Deci eu nu am avut uh, voie să vorbesc în fața judecătorului și dacă cineva ar fi urmărit ce se întâmpla în sala respectivă, ar fi văzut că eu trimiteam bilețele scrise bărbaților pentru că nu aveam dreptul să iau cuvântul. Și atunci cum poți să construiești un uh, discurs uh, alternativ în calitate de, avo- uh, de avocat? Nu am nu am uh, scris pur și simplu un bilet, ci am, uh, am încercat să Uh, citesc legea, să mănânc legea până la, până la urmă. Deci, depinde de modul în care poți să-ți uh, impui autoritatea. Nu am devenit o autoritate în uh, fața tribunalului, ci în spatele uh, culiselor. Deci, și cele mai rămânea bărbaților de spus în această situație, păi nu mai știu ce să spun, mergeți și întrebați-o pe dumnea ei. Și eu am devenit Uh, o forță importantă și în contextul codului Sharia pentru că am reușit să ofer un discurs alternativ și astfel am reușit să păstrez un grad de control. Nu am putut, nu am avut o voce timp de câțiva ani și mă refeream la răbdarea uh, de care avem nevoie uneori. Uneori soluția nu o soluție nu apare imediat, nu este evidentă imediat. Tocmai de aceea este important să insistăm. Și după șapte ani, un judecător m-a întrebat de ce nu uh, îți prezinți cazul, argumentele. Și am avut ocazia să iau cuvântul în momentul respectiv. Și uh, după aceea mi-am dat seama cât de important este un asemenea discurs alternativ. Și am uh, decis, nu mai aveam argumente de de prezentat în, în fața judecătorului trecuseră deja ani și ani de zile și am recurs la un alt discurs alternativ. Am scris, m-am adresat în scris judecătorilor spun, spunându-le că noul cod Sharia este, se referă la jurisdicția tribunalului și această ju- jurisdicție nu guvernează, de exemplu, pedepsa, o pedepsă capitală cum ar fi uh, lapidarea. Și astfel, judecătorii au fost uh, cei care au înțeles că neavând uh, jurisdicție, au ajuns în situația de a mă ajuta pe mine. Deci fiecare dintre noi uh, trebuie să găsească soluțiile alternative. Însă trebuie să dați dovadă de creativitate, să priviți dincolo de aparențe, să aveți încredere în propria intuiție, să, um, sunte, să fiți convinsă că aveți puterea de a găsi un discurs alternativ. Și în concluzie, aliații aș dori să spun că sunt foarte importanți. Uh, fiecare persoană este puternică singură, dar este și mai puternică dacă se aliază cu uh, altele. Mulțumesc! Grazie. Grazie davvero, mi sembra un messaggio molto... Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc din toată inima, un mesaj foarte clar din partea dumneavoastră. Le mulțumesc invitatelor noastre. A fost, e adevărat, o dezbatere foarte succintă, dar foarte intensă și în special de o calitate extraordinară. Și acum îi dau înapoi președinția doamnei președinte a Comisiei FM. Vă rog. Ja. Well, I, I think we will start since we still Aș dori să începem, să continuăm, pentru că mai avem ordinea de zi încărcată. Aș ruga să luați loc cu toții pentru a putea trece la următoarea parte a reuniunii noastre. I would like, first of all, to thank everybody who spoke Permiteți-mi în primul rând să mulțumesc tuturor celor care au luat deja cuvântul, să vă să mulțumesc pentru discursurile extraordinare la care am asistat. Și astăzi aș dori să discutăm atelierele de ieri. Vom avea la prezidiu raportorii responsabili pentru fiecare atelier în parte, care ne vor prezenta rezultatele acestor atelieră ținută ieri. Însă, înainte, câteva aspecte de organizare. Va trebui să respectăm uh, regulile stabilite, pentru că foarte mulți uh, colegi vor dori să ia, să ia cuvântul. După prezentări, aș dori să îi rog pe cei care doresc să ia cuvântul să completeze formularele pe care să le dea apoi ușierilor, astfel încât să știm Cine dorește să ia uh, cuvântul pentru a ști și care va fi timpul pe care putem să-l acordăm? Deci vă rog, dacă doriți să las cuvântul, să completați cât mai repede formularul respectiv. Vom primi aceste formulare în următoarele 30 de minute, după care va trebui să închidem lista vorbitorilor, pentru că, după cum am spus, există deja foarte mulți colegi care doresc să ia cuvântul. Însă, înainte să ajungem la runda respectivă de întrebări și răspunsuri, aș dori să dau cuvântul doamnei Iolanta Reingart, de Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și uh, Bărbați, care s-a ocupat de primul atelier, situația femeilor în uh, domeniul științific, tehnologic, de inginerie și matematică. Uh, titlul atelierului a fost uh, Progresul împotmolit sau erodat și acum se dau cuvântul doamnei Reingarde pentru a ne spune ce s-a discutat, ce s-a întâmplat cu ocazia acestui atelier. Bună dimineața! Aș dori să profit de această ocazie pentru a mulțumi din nou Parlamentului European, Comisiei pentru drepturile femeilor, pentru organizarea acestui atelier privind STEAM și situația femeilor în STEAM și pentru ocazia de a fi alături de dumneavoastră în această zi specială. Am avut o sesiune foarte inter- interesantă privind situația femeilor în STEAM, uh, știință, tehnologie, inginerie și matematică, patru domenii care sunt uh, esențiale pentru creșterea economică și pentru ocupare. STEAM este unul din sectoarele care cresc cel mai repede în Uniunea Europeană, cerințele de profesioniști în acest domeniu se preconizează că vor crește de la 8% în acest moment până în 2025. Previziunea de creștere medie pentru celelalte domenii fiind de doar 3%. Previziunile privind ocuparea în domenii legate de STEAM ne arată că va exista o tendință similară. Există o cerere de 3,5, la, 3,5 milioane de euro în acest domeniu, în viitorul apropiat. Un milion de noi locuri de muncă vor apărea în acest domeniu și 2,4 milioane de oameni vor trebui să înlocuiască pe cei care se vor pensiona în acest domeniu. Una din caracteristicile acestui sector se referă la faptul că este un, unul este sectoarele în care se registrează cea mai rapidă tendință de îmbătrânire. Și aș dori să rezum trei caracteristici principale în acest domeniu. Cererea mare de profesioniști bine pregătiți, în al doilea rând proporția studenților care studiază aceste domenii nu este în creștere. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat între 2003 și 2014, vedem o stagnare și, în al treilea rând, femeile sunt uh, profund subreprezentate în acest domeniu și mai ales în anumite uh, meserii, cum ar fi calculatoare și inginerie. Plecând de la toți uh, absolvenții de, de învățământ superior din Europa, doar 13% din femei au făcut o licență în acest domeniu, în comparație cu mai mult de 30% uh, bărbați. Deci este evident că există o segregare între femei și bărbați în acest domeniu. În domeniul ocupării situația este una similară. Chiar dacă acest domeniu ar oferi posibilități mai bune femeilor de ocupare, 76% în acest domeniu vis-a-vis de 64% oportunități de ocupare pentru femei în general, deci o diferență de 12%. Ponderea femeilor în acest domeniu rămâne una redusă și o realitate interesantă pe care am discutat-o ieri a fost că trebuie să ținem cont și de diferențele existente între sectorul public și sectorul privat, pentru că mult mai multe femei lucrează în sectorul uh, public vis-a-vis de sectorul privat, cu diferențe care uh, țin de remunerație, de oportunități de carieră și așa mai departe. Am examinat de asemenea și uh, motivele, obstacolele în fața femeilor de a fi mai prezente în acest domeniu și am ajuns la concluzia că este vorba de un mix de factori socioeconomici și de educație și Trebuie să înțelegem aceste obstacole înainte de a legifera. Este vorba de stereotipuri, când vine vorba de norme sociale și practici culturale care, de fapt, accentuează aceste stereotipuri, insistă asupra diferențelor între femei și bărbați, ce ar fi mai potrivit pentru bărbați, ce ar fi mai potrivit pentru femei din punctul de vedere al carierei de, de urmat, deci mediul familiei, mediul școlar au un rol foarte important din acest punct de vedere al perpetuării acestor uh, stereotipuri. Din păcate, există prea puține modele din domeniul STEAM care să promoveze o imagine a, a unor uh, femei de știință, de exemplu, în societate în general. Și uneori aceste Cred că a venit momentul să să ne regândim uh, abordarea, să adăugăm pe lângă știință, tehnologie, inginerie, matematică și artă liberală pentru că acest domeniu să devină mai atrăgător uh, pentru femei, pentru că știm că în acest domeniu uh, cunoștințele lingvistice, cunoștințele de comunicare devin tot mai uh, importante și poate ar fi interesant să studiem în detaliu programele de studiu în aceste domenii și să le, să le regândim. Am văzut că acest domeniu este marcat profund de o cultură uh, de, de o cultură masculină Uh, bărbații, de exemplu, preferă să lucreze mai mult timp și în același timp femeile se confruntă cu un risc mai mare de discriminare și de hărțuire uh, la locul de muncă. Este un sector care nu este foarte prietenos față de femei. Există uh, alți factori care, care influențează situația femeilor care sunt active în acest sector. Există niște cercuri uh, exclusivistă între bărbați care exclud femeile, deci există o multitudine de, de aspecte. Unii oameni de știință se referă la o cultură uh, inginerească, la o cultură STEAM care este dominată în general de dimensiunea masculină. Apoi am încercat să vedem care sunt caracteristicile principale ale forței de muncă din acest domeniu, din punct de vedere al vârstei, al modului în care arată gospodăriile și uh, nivelul de educație. Femeile și băr- bărbații parcurg în mod diferit etapele din viață. În meseriile tip, uh, tipice de, de birou, uh, bărbații se integrează mai rapid în meseriile res, uh, respective și își sporesc prezența pe parcursul vieții. Prezența femei, din potrivă, este în scădere și diferența între femei și bărbați se manifestă cel mai mult uh, la, în meserile care sunt cele mai bine plătite și la vârstele înaintate. De ce se reduce prezența femeilor? Datorită uh, factorilor care le afectează cariera, îngrijirea uh, familiei, de exemplu, factori care sunt în avantajul bărbaților până la urmă și până la urmă contextul familiei, gospodăriei are un, un rol tot mai important. Am văzut că femeile și, co- și co- femeile până la 50 de ani sunt femeile cu copii cu vârstă până la 15 ani sunt uh, tot mai slab reprezentate spre deosebire de situația bărbaților cu care au copii până la, la 15 ani pentru că există o presiune asupra bărbaților să câștige bani pentru a-și hrăni uh, familiile, spre deosebire din nou uh, de uh, femei care sunt încurajate să lucreze cu jumătate de normă mai mult. Ieri, Institutul European pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați a lansat un studiu foarte interesant Uh, privind uh, beneficiile aduse de această egalitate din punct de vedere economic, din punctul de vedere al unei remunerații egale, uh, a depășirii lacunelor în STEAM și am ajuns la concluzia că depășirea acestei lacune care există în STEAM ar duce la crearea unor, unui număr suplimentar de 1,2 milioane de, de locuri de muncă și o sporire a PIB-ului european în general și v-aș încuraja să studiați în detaliu acest studiu care are, o, are la bază o metodologie foarte solidă. Și care a fost concluzia noastră? Nivelul general de modificare din punctul de vedere al segregării ocupaționale a stagnat, de fapt, în ultima perioadă și în ciuda numeroaselor uh, măsuri politice la nivel european de a depăși această segregare. Și aș dori să menționez doar câteva recomandări din punctul de vedere al măsurilor politice. În primul rând, trebuie să ne axăm mai mult pe programele școlare, pe metodele de predare, pe dezvoltarea personalului uh, didactic, pe consilierea privind cariera de urmat care se desfășoară în școli. Pen... Și în al doilea rând, ne-am gândit și la posibilitatea consolidării parteneriatului între uh, școli și uh, industrie și în plus Trebuie să insistăm asupra capitalului de știință pentru a spori interesul în știință, într-o mai bună înțelegere a științelor în general. Însă pentru acest lucru am avea nevoie de o abordare destul de complicată la care să participe, participe o serie de instituții. Deci, pe scurt, acestea ar fi uh, principalele idei pe care le-am discutat uh, ieri și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări și comentarii. Vă mulțumesc! Next, um, I'm going to give the floor to... Vă mulțumesc. Acum are cuvântul Gordana Ciomic din uh, Adunarea Națională a Serbiei, raportoarea acelui de-al doilea atelier, care a avut tema O perspectivă globală Uh, capacitare și uh, eliminarea violenței. Doamna Ciomici, aveți cuvântul pentru 10 minute. Mulțumesc foarte mult. V-ați uitat vreodată la episoade din Star Trek Deep Space Nine? Știți acele episoade cu cap- capitanul Jean-Luc Picard care spune engage? Și cu asta aș vrea să încep. Patrick Stewart este de asemenea un uh, apărător al drepturilor femei și faimoasa sa replică Engage este ceva ce folosesc și eu acasă. În sitangma Hey girl, engage. Hey, haideți să ne angajăm în eforturi comune de a crea noi uh, situații, de a crea o nouă retorică pentru o societate care ne va urma. Concluziile noastre după dezbaterea de ieri este cum să ne angajăm mai bine într-o conversație. Nu de ce, ci cum să participăm mai bine. Cum să îmbunătățim viața cotidiană pentru bărbați și femei împreună în întreaga lume. O recomandare generală este că noi condamnăm și avem toleranță zero față de orice fel de violență și discriminare față de femei și fete și denunțăm în mod public toate aceste acte de violență și de discriminare. Este o chestiune măsurabilă. În societățile mai violente există un grad mai mare de tăcere despre aceste acte. Nu se vorbește deloc despre aceste acte. De aceea noi trebuie să nu mai tolerăm această tăcere. Nu trebuie să mai tolerăm să fim tăcuți doar pentru că suntem femei. Tăcute. Ca o mică paranteză, aș dori să spun că eu sunt uh, Uh, fizician și am ajuns uh, politician din accident, prin accident, dar unul dintre profesorii mei m-au învățat cum să fac diferența între bine și rău. Și aș dori să vă spun o mică anecdotă, o poveste. Odată, șeful unui trib foarte mândru, indiferent unde trăia acesta, în Europa, America, oriunde, șeful unui trib a fost întrebat ce este bine și ce este rău, iar șeful acelui trib a spus, răul este atunci când tribul vecin vine, ne ucide bărbații, ne arde casele, ne violează femeile și ne ia vacile. Asta este răul. Și apoi i s-a pus întrebarea ce este binele. Binele este, așa, el a răspuns, binele este când le facem noi asta lor. Ei bine, așa ceva nu ar trebui să fie ca, tolerat ca punct de vedere în societățile noastre. Iată, noi nu putem interzice prejudiciile și stereotipurile. Oamenii, în forul lor interior, gândesc ce vor să gândească. Însă, ca legislator, putem interzice comportamente bazate pe stereotipuri și pe prejudicii. Este, sunt documente naționale, dreptul internațional, convenția de la Istanbul, documente legislative care interzic de, uh, violența domestică. Noi, parlamentarii, putem supraveghea acțiunile guvernelor noastre. Când era vorba de o perioadă lungă de timp, Jean-Luc Picard spunea an lumină. Iată, și noi uh, avem cale lungă de parcurs ca să eliminăm toate prejudiciile. O lună, șase luni, un an este timpul necesar pentru a pune în aplicare o lege prin care se spune că nu ai voie să bați o femeie. Nu este un bun, nu este marfă, este o persoană. Nu poți vinde o femeie, nu poți cumpăra o femeie, nu poți viola o femeie. Pentru că o femeie are propria sa voință, este o ființă umană, fiecare este căsătorită cu tine sau nu. Asta putem face ca legislatori, să dăm legi. Ce măsuri putem lua la nivel de parlament? Noi, femeile, trebuie să fim agenții ai schimbării și nu este ușor. Dacă ar fi ușor, atunci ar face-o bărbații. Avem o sarcină dificilă. Noi trebuie să schimbăm mentalitatea celorlalți, cu scopul final de a schimba societatea și de a schimba pe noi. Ceilalți sunt majoritatea, în principal bărbați. Și funcționează, putem, le putem schimba mentalitatea, pentru că nu putem recomanda niciun fel de legislație în țările noastre fără să colaborăm și cu bărbații, pentru că ei sunt majoritate peste tot. Dar încetul cu încetul îi putem schimba pe ei și împreună să schimbăm societatea și mediul în care trăiesc împreună bărbații și femeile. E cale lungă, dar dacă nu facem primul pas, atunci nu vom ajunge niciodată la capătul drumului. Le-am întrebat pe femeile cu care lucrez uh, la mine în țară același lucru. Le-am spus același lucru pe care vi-am spus și dumneavoastră. Ia uitați-vă la încălțămintele dumneavoastră. În ce fel de încălțăminte stați în papucii dumneavoastră frumoși? Pe ce stați, adică? Și uh, femeile au spus nu. Stau pe podea și așa mai departe. Eu am spus nu. Vă aflați pe umerii femeilor care au luptat pentru drepturile voastre înainte să vă fi născut. Și noi, când luptăm împotriva violenței, ne pregătim proprii noștri umeri ca să sprijinim femeile viitorului. Și mai facem ceva. Acțiuni legislative, parlamentare, prin comunicare, prin networking bărbații au fost foarte rar implicați în acest gen de activități. Ce înseamnă acest lucru? Ca parlamentar, trebuie să găsiți pe cineva din partidul pe care îl urâți. Fiecare urăște pe cineva. Trebuie să găsim femei din alte partide cu care puteți cădea de acord pe ceva anume. De exemplu, toate femeile, din toate partidele, dintr-un parlament, din toate parlamentele, putem cădea de acord să luptăm împotriva violenței? Putem lupta pentru îmbunătățirea situației uh, uh, sănătății femeilor, în așa fel încât femeile să aibă acces mai facil la servicii medicale? Sunt mândră că sunt aici, alături de colegii, colegele mele din alte partide, eu sunt în opoziție în Serbia, dar colegele mele sunt în uh, coaliția de guvernare, dar sunt mândră că mă aflu aici alături de ele. Nu contează dacă o femeie este bătută de un membru din coaliția de guvernare sau de un membru din uh, opoziție. Noi luptăm împreună și acest lucru consolidează acțiunile noastre parlamentare. Acest lucru are de-a face și cu uh, capacitatea economică. Femeile sărace, fără bani, fără un loc de muncă, nu își pot plăti, uh, nu pot plăti ceea ce au de plătit și atunci sunt o țintă ușoară. Asta am scris și în concluziile noastre. Avem nevoie de o perspectivă de capacitare economică a femeilor în, în politicile noastre naționale. Și ar fi mai ușor să facem acest lucru dacă am avea rețele parlamentare care să abordeze această problemă. Putem face acest lucru. Este natural pentru noi să ne raliem ca să combatem anumită problemă. Și, în plus, le arătăm oamenilor pentru ce luptăm noi, dar în același timp le arătăm bărbaților din partidele noastre că este posibil să avem un dialog. Și de asta sunt recunoscătoare Uniunii Europene. Aici este și o delegație parlamentară din Kosovo, în spiritul Uniunii Europene și de asemenea există acum 10 ani câteva femei foarte curajoase au spus, haideți să facem pace. Și iată, noi construim pacea. Femeile din toate zonele din conflict din lume pot construi pacea. Noi suntem dovada vie acestui lucru. De aceea trebuie să sprijinim educația inclusivă. Avem nevoie de parametri educaționali anumite chestiuni pe care să le prezentăm copiilor noștri de la cea mai fragedă vârstă, în așa fel încât să le arătăm că există o metodă prin care să creăm o lume mai bună, că putem face în așa fel încât femeile și fetele să se angajeze în construirea acestui viitor. Asta este, acesta este scopul rețelelor de comunicare dintre femei. Este o părere personală, nu se află în concluzii, dar ideea aceasta este. De ce ne-am adunat aici, la Bruxelles? Este vorba de frumusețea idealurilor europene. Voi, cei care aveți aceste lucruri, un anumit tip ar fi spus voi, cei care ați pus mâna pe această idee europeană, vă rog să apreciați ceea ce aveți. Este frumos. Este cea mai pură frumusețe. Oameni din întreaga Europa adunați într-o cameră. Acum, uh, în anii 50, oamenii s-au întâlnit și s-au hotărât să aibă un viitor în comun. Acest lucru nu s-a mai întâmplat pe această planetă înainte. Și și noi, femeile, ar trebui să facem același lucru. Haideți să ne adunăm într-o cameră undeva și să facem, să ajungem la o înțelegere pentru o nouă societate, pentru un nou viitor, unul pentru și odată pentru totdeauna să spunem nu banalității violenței în societate, banalității și acceptării ideii că oricine poate să mă bată doar pentru că sunt o femeie. Haideți să nu mai permitem să se întâmple așa ceva și să colaborăm. Mi-a făcut extrem de mare plăcere să vă ascult și să lucrez cu dumneavoastră și sunt sigură că vom pleca de aici din Bruxelles ca agenția schimbării. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Și în calitate de, de eurodeputat britanic, aș dori să spun că sunt complet de acord cu cele pe care le-ați spus vis-a-vis -vis de ideea europeană. Uniunea Europeană este un experiment extraordinar care s-a transformat în mai mult decât un simplu experiment. Și nu cred că am avea astfel de întâlniri dacă nu ar fi Uniunea Europeană. Sper că veți continua să faceți aceste lucruri, chiar dacă Regatul Unit uh, s-ar putea să nu mai fie aici. Aș dori să le rog pe celelalte trei raportoare să vină la prezidiu, doamna Simona Petric, Paula Bilar și Evalena Jansson. Vă rog să veniți la prezidiu și vom trece la următoarele trei rapoarte. Can we move on to uh, Simona Petric? Mai departe va vorbi Simona Petric, membru din Parlamentul Național al Slovaciei. Ne va prezenta raportul de la cel de-al treilea atelier, realizarea de politici care țin seama de gen la Centrul Creșterii Inclusive. 10 minute. Vă mulțumesc foarte mult, stimați colegi. Am plăcerea de a vă prezenta rezultatele și concluziile celor de-al treilea atelier din conferința noastră. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc Tatianei Teplova, expertul OCDE, care ne-a prezentat, uh, care ne-a ținut o prezentare foarte detaliată pe această temă. În timpul dezbaterii au apărut câteva teme recurente. În ceea ce privește economia, ne-am concentrat în principal pe felul în care decidenții pot fi convinși că egalitatea de gen este o investiție care merită. În mod clar, există o oportunitate pierdută în ceea ce privește divergențele de gen. E nevoie de o mai bună incluziune a problemelor de gen în toate politicile economice și bugetare. Femeile trebuie să-și realizeze potențialul în toate domeniile, deoarece participarea femeilor este, participarea economică a femeilor este esențială pentru îmbunătățirea situației lor și pentru îmbunătățirea uh, societății, după cum am spus și în cadrul altor dezbatere astăzi. În ceea ce privește reprezentarea femeilor în politică, aici avem mai multe uh, aspecte, accesul la finanțare și accesul la infrastructură. Gender mainstreaming trebuie să fie introdus în toate politicile. Trebuie să folosim instrumentele adecvate ca să analizăm situația. Colectarea de date, de asemenea, a fost menționată, în așa fel încât să avem analize adecvate a politicilor de gen. Schimbul informației informații și de bune practici sunt esențiale. Trebuie să vedem cum putem învăța unii de la alții ca să mergem pe calea cea bună înspre progres. În ceea ce privește munca neremunerată, s-a căzut de acord că este o provocare majoră. Educația timpurie sau chestiunile de comportament sunt uh, măsuri soft de politică ce sunt utilizate pentru a aborda această problemă. E nevoie de măsuri în timpul oricărui tip de concediu legat de îngrijire sau de familie. E nevoie de mai, puțină, mai puține stereotipuri și aici s-a menționat rolul mass mediei. În ceea ce privește segregarea de gen, s-a vorbit și despre educație și participarea fetelor în domeniul STEAM. S-a vorbit și despre cote. Acesta ar putea fi un instrument pentru a atinge egalitatea de gen. Dezbaterea cu privire la cote este foarte controversată, dar iată, este un instrument de care ne putem folosi. Țintele voluntare sunt o alternativă, dar conform multor intervenienți, cotele obligatorii fac, uh, uh, vin cu rezultate concrete în multe țări. În încheiere aș dori să citez colega din Tunisia care a spus că legea poate că este pusă în aplicare, însă în practică e nevoie de încă foarte mulți pași ca să ajungem la o egalitate veritabilă în Europa și în afara Europei. Vă mulțumesc! Thank you. I'd now like to ask... Vă mulțumesc și acum am să o rog pe următoarea doamnă raportor, Paula Biller, din Parlamentul Suediei și raportoare pentru al patrulea atelier, realizarea echilibrului între viața de profesională și cea personală între femei și bărbați. Mulțumesc! S-au spus deja multe lucruri pe care le aveam și eu de spus, așa încât nu va fi necesar să utilizez toate cele 10 minute care mi s-au pus la dispoziție. Se vorbea mai devreme despre concediile parentale, concediile de îngrijire a copilului, iată chestiuni care au decurs din discuțiile noastre. Faptul că femeile își asumă multe activități casnice neplătite și asta le afectează și viitoarele pensii, și carierele și veniturile de pe urma activităților profesionale. Nu uh, mai merg la serviciu atunci când rămân acasă pentru a-și îngriji copiii sau își asumă o activitate cu normă parțială și așa mai departe. Sunt lucruri pe care le cunoaștem cu toții. În prima parte a seminarului, ca, așa cum se întâmplă întotdeauna, au vorbit uh, experții de la panel uh, arătând că încă la nivelul veniturilor sunt discrepanțe mari între femei și bărbați. Dacă analizăm situația mm, veniturilor femeilor și bărbaților de-a lungul întregii vieți, diferențele de uh, salarizare sunt între cele două sexe de circa 40%. Apoi, în ce privește asumarea responsabilităților pentru îngrijirea copiilor, femeile sunt acelea care își asumă aceste responsabilități, în timp ce bărbații tind să muncească mai mult la serviciu, pentru că aceștia sunt cei care, de regulă, contribuie mai mult la veniturile familiei, în timp ce femeile se ocupă mai mult de îngrijirea copiilor. Și s-a vorbit de asemenea despre concediile de maternitate. Uh, Comisia a înaintat o directivă în acest sens, care ulterior a fost retrasă în urma intervențiilor statelor membre. Din dezbatere s-a văzut că cele mai multe dintre noi susțineam ideea unui concediu parental și, de asemenea, al unui concediu atât pentru tați cât și pentru mame. Va trebui văzut cum să se organizeze toate aceste lucruri în mod optim. Trebuie să fie vorba de un concediu obligatoriu pentru tați, poate? Trebuie văzut dacă anumite sarcini trebuie asumate ca fiind specifice pentru femei, respectiv bărbați, sau dacă ar trebui să lăsăm luarea acestor concedii la latitudinea bărbaților, la latitudinea daților. Sau poate că ar trebui o soluție mixtă, măcar la început să fie obligat să ia concediu și să trebuiască să le spun angajatorilor, iată, trebuie să-mi iau concediu pentru îngrijirea copilului, pentru că dacă nu sunt obligat să facă lucrul acesta, nu o să o facă din proprie inițiativă. Apoi, și pentru tați este o problemă faptul că nu li se permite, nu există încurajare socială să participe la viața mm, de uh, gospodăriei la fel de mult ca femeile. Apoi s-a vorbit și despre așa numitele bariere invizibile, despre structurile sociale. Nu e vorba doar de posibilitatea juridică, legislativă, până la urmă oferită de legislație, de a rămâne acasă să-ți îngrijești copilul ca tată, uh, și să particip la echilibrul acesta între bărbați și femei în familie. E vorba și de faptul că societatea te judecă, se uită urât la tine dacă faci asta. Sunt bariere care nu se văd fizic, dar pe care le simțim cu toți în viața de zi cu zi. S-a vorbit despre segregare și orizontală între diferitele sectoare de activitate. În unele sectoare Mm, e mai mult, se, se înregistrează mai mult posibilitatea de a-ți lua concediu în altele, cum este sectorul STEAM, de care se vorbea mai devreme, poate e, acest sector e mai puțin prietenos cu familia, dar și pe verticală există această segregare. Femeile rămân uh, mai mult la, în, în funcții de nivel mai scăzut, uh, pentru că asta le permite să uh, își petreacă mai mult timp uh, acasă, în îndeplinirea sarcinilor casnice uh, și asta le afectează veniturile și apoi pensiile, ducând la o creștere a discrepanțelor între femei și bărbați care pot mai ușor să aibă acces la funcțiile mai de vârf. Cam acestea au fost discuțiile în mare în atelierul nostru. Vă mulțumesc! Well, thank you. And now we come to the last Mulțumesc și acum ajungem la ultimul raportor. Ultima raportoare este doamna Evelina Jansen, de asemenea din Suedia, din Parlamentul Național al Suediei, raportoare pentru al cincilea și ultimul atelier, perspective globale, emanciparea femeilor și dezvoltarea și obiectivele de dezvoltare durabilă în relație cu emanciparea femeilor. Vă rog. Mulțumesc foarte mult și pentru ocazia de a fi raportor care mi s-a acordat ieri. Uh, egalitatea de gen și legătura acestora cu SDG-urile. Au participat la acest atelier doamna vicepreședinte a organizației We Roll Women in Europe și domnul și au participat și domnul Augusto Robes Claros din, uh, de la Banca Mondială ne-am concentrat pe obiectivul de dezvoltare durabilă 5, dar și pe obiectivul de dezvoltare durabilă 1, care se referă la promovarea creșterii economice durabile și a locurilor de muncă decente pentru toată lumea, ca și obiect pe obiectivul 10, reducerea inegalităților între țări. Aș dori să le mulțumesc și experților și domnului director de la Banca Mondială pentru prezentările lor. Pentru a se ajunge la egalitate de gen, este important să se elimine discriminările împotriva femeilor la toate nivelurile. Atelierul a discutat despre cadrul legislativ necesar pentru a promova egalitatea de gen și combaterea discriminării pe temeiuri de uh, sex și pe, în funcție de alți indicatori am arătat că trebuie să lucrăm împreună pentru promovarea acestor obiective de dezvoltare durabilă. Femeile și mediul de afaceri, raportul pe această temă s au referit la barierele în calea femeilor uh, în 163 de economii. Din aceste 163 de țări, numai 18 nu, nu prevedeau niciun fel de restricții pentru femei în mediul antreprenorial. Și 90%, în timp ce 90% din țări existau restricții legislative împotriva femeilor. Printre țările cu situațiile cele mai dificile erau Noua Zeelandă, Spania, Peru, Armenia, țările de jos și Republica Dominicană. Pare să nu există nicio corelare între venitul pe cap de locuitor And uh, the și uh, aceste restricții existente. Dar participarea mai scăzută a femeilor pe piața muncii și uh, uh, mediul antreprenorial uh, este uh, <clears throat> legătura dintre aceste două elemente este foarte importantă. Și am asistat la o uh, creștere a egalității de gen în țările care eliminaseră aceste bariere. Apoi, Măsurile asumate de guverne pentru a îmbunătăți situația femeilor pe piața muncii au fost insuficiente. Avem exemple, de exemplu, în Ucraina, în legătură cu ce se întâmplă acolo cu piața muncii. S-a acordat multă atenție uh, echilibrului dintre viața profesională și viața personală a femeilor, echilibrului între veniturile femeilor și ale bărbaților, așa cum s-a arătat și din celelalte ateliere. Am vorbit și despre țările în care există un cadru legislativ adecvat, dar ele insuficient pus în aplicare. E important să avem în vedere problemele macroeconomice și modul în care egalitatea de gen poate să fie în avantajul economiei. În același timp, trebuie să nu uităm de cadrul legislativ și de acordurile internaționale între state, care trebuie respectate. În concluzie, nu poate exista o dezvoltare durabilă fără egalitate de gen și nici invers. Nu poate exista egalitate de gen fără o emancipare economică adecvată. Deci, aceste obiective trebuie să fie transpuse în realitate prin intermediul îmbunătățirii situației în aceste domenii, depășind statul quo-ul din prezent și încercând să eliminăm pașii înapoi, pentru că am văzut cu toții ce se întâmplă din acest punct de vedere și am discutat despre acești pași înapoi și ieri. Cam atât despre atelierul nostru. Vă mulțumesc! Thank, thank you. I'd like to thank all the rapporteurs for... Mulțumesc foarte mult tuturor raportoarelor pentru rapoartele absolut impresionante pe care ni le-au prezentat și le mulțumesc și instituțiilor care au uh, participat la organizarea acestor ateliere, în special Institutul European pentru Egalitate de Gen, Comisii Europene, sigur Organizație pentru Cooperare Economică și Dezvoltare Economică și UN Women. Colaborăm cu unii dintre dumneavoastră în mod sistematic. Cu alții este, prim, este pentru prima dată când am colaborat. Vă mulțumim tuturor pentru această colaborare minunată și așteptăm cu interes să avem noi ocazii de a colabora și pe viitor. Iar acum deschid dezbaterea pentru, dez, deschid dezbaterea pentru intervenții, pentru contribuțiile dumneavoastră punctuale. Încercăm să avem câte un membru de, pe, al Parlamentului Național și apoi un membru al Parlamentului European pentru a avea o, așa, un echilibru în dezbateri. Ne bizuim și pe secretariat să ne ajută. Vă rugăm să interveniți nu mai mult de două minute, pentru că au, dorit să, au cerut să intervină foarte mulți oameni. Mai întâi, Paula Biller din Suedia. Bun, atunci, dacă nu doriți dumneavoastră să fiți prima, Turia Scali din Maroc, dacă vreți să interveniți. Și, uh, perhaps it's my pronunciation, Turia Scali. Poate n-am pronunțat eu bine numele. Turia Scali din Maroc? Yes. Uh, could you just switch your microphone on? Dacă se poate să porniți microfonul. Euh, bonjour! Bună ziua! Sunt uh, deputat în Parlamentul Marocului și pentru mine este prima dată când vizitez instituțiile Uniunii Europene în acest context al luptei femeilor pentru egalitate cu bărbații. Am avut ocazia să mă întâlnesc cu, acea, cu responsabili de la nivel european și să constat că avem practic aceleași îngrijorări. Am ascultat mărturiile dramatice ale femeilor care ne-au vorbit despre condițiile din țările lor în epoci și zone de război, femei care se, com- care se confruntă cu situații de violență extremă. Noi, în Maroc, am vrut să arătăm cât de mari au fost progresele făcute în țara noastră în ultimii 20 de ani. Reprezentarea politică a femeilor, care era de numai două femei acum 20 de ani, a ajuns acum la 20%. Avem o, un cod al familiei revizuit, care a permis în ultimii 15 ani ca bărbații și femeile să-și asume împreună răspunderile în cadrul familiei, în vreme ce înainte femeile trebuiau să asculte dumnezește de bărbați în schimbul faptului că erau întreținute economic. Avem condiții de lucru decente și un um, act în acest sens, o lege din 2011 cu ocazia așa numitei primăveri, arabe, avem acum o democrație constituțională în cadrul cărei articolul 59 care avea înainte, care anterior, pardon, articolul 19 care conferea responsabilități exclusive monarhiei acum promovează paritatea și egalitatea. Mai sunt și alte 18 articole în Constituția noastră dedicate diferitelor sectoare sociale și culturale, economice și de mediu pentru femei. Societatea marocană, care este o societate pluralistă, arabo-barbară, cu rădăcini africane și puternic impregnată de influențe andaluze, Uh, promovează islamul um, căii aurite de mijloc, un islam al valorilor, care își asumă atât tradiția cât și angajamentele hotărâte pe calea democrației, inclusiv prin faptul că au fost semnate o serie întreagă de convenții internaționale în acest sens. Dar, pentru că există și un dar, Realitatea de pe teren uh, ne trage de mânecă pentru a ne reaminti cât de mult drum mai avem de parcurs. Jumătate din populația noastră este rurală și 60% din, popula- din femeile din populația rurală sunt analfabete. Participarea la viața activă în Maroc nu depășește 20-28%, ba chiar poate mai puțin și e poate în scădere pentru femei. Femeile din zonele rurale, care se ocupă de munca la câmp în condiții de precaritate și dificultate extreme, activitatea femeilor în acest sector nu este contabilizată, nu este luată în calcul. Apoi mai sunt și alte aspecte dramatice. În ciuda unor progrese reale, mortalitatea uh, Uh, femei, în rândurile femeilor și copiilor este foarte mare. Numărul avorturilor clandestine este uriaș. Numai, târziu de, numai devreme de săptămâna trecută, o tânără de 19 ani a ajuns uh, la spital într-o stare gravă și atunci când a fost operată, s-a găsit în operație o antenă de televizor prin care, cu care, ajutorul căruia încercase să-și provoace singură un avort. Sperăm că și în acest sector al sănătății se vor face progrese, dar lucrurile se mișcă prea încet. Vom rămâne însă puternice dacă vom rămâne unite într-o viziune justă în legătură cu locul cuvenit femeilor în societate. Vă mulțumesc. Și dacă îmi permiteți încă un lucru, o re- anchetă recentă în legătură cu munca femeilor a Organizației Internaționale a Muncii arată că 87% dintre femeile care au fost interogate în Maroc ar accepta să lucreze cu condiția ca soții lor să fie de acord, însă numai 45% dintre bărbați ar accepta ca femeile să lucreze în afara căminului. Mulțumesc. Thank you. I, mean, I would I would ask you all to keep to the time as much as you can. Vă mulțumesc foarte mult, dar v-aș ruga să vă încadrați în timp dacă se poate. Ana Maria Corața Bild, uh, din um, eurodeputat suedez. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc și raportoarei pentru sesiunea noastră cu privire la emanciparea femeilor și eliberarea de violență. E important nu doar să vorbim despre violență, dar a fost important să constatăm că ni s-au împărtășit uh, istorisiri impresionante, dureroase și este uluitor că făptașii se bucură în continuare de impunitate. De aceea cred că ar trebui să ne unim forțele la nivelul Parlamentului European uh, între grupurile politice pentru a combate impunitatea. Și de ce este atât de important lucrul acesta? pentru că rezoluția 1325 este singurul instrument internațional cu caracter obligatoriu de care dispunem. Și aș vrea să profit de ocazie ca raportor în Parlamentul European pentru a susține uh, aderarea Uniunii Europene la această convenție și a o folosi solicitându-le uh, colegilor noștri din parlamentele naționale să ia și ele atitudine. Trebuie să ne apărăm valorile fundamentale. Combaterea violenței, de exemplu. Se vorbește despre o definiție a genului care ar fi cumva ceva împotriva valorilor familiei tradiționale și așa mai departe. Și ne-am adresat celor care au promovat inițial această convenție și ne-au arătat că violențele acestea se, uh, se îndreaptă împotriva femeilor tocmai pentru că sunt femei. Deci e pur și simplu vorba de violențe ale bărbaților îndreptate împotriva femeilor. De aceea E, e atât de importantă uh, această convenție, pentru că asistăm acum la o situație în care se dorește uneori retragerea de la această convenție. Statele membre sunt rezervate cu privire la aplicarea acestei convenții. nu vine să cred că nu ne folosim de acest instrument elementar pentru a combate violența și violența domestică din cauza unor neînțelegeri ideologice. O spun cu tot respectul pentru punctele de vedere ale tuturor. <clears throat> și, în fine, dar nu în cele din urmă, m-a impresionat ce spunea colega noastră din Maroc cu privire la avorturile ilegale, atât de nesigure pentru sănătate. Există acum, la nivelul um, Națiunilor Unite, o măsură, uh, în, îmi cer scuze, m-aș referi acum la uh, acele măsuri pe care le-au întreprins uh, Statele Unite recent, așa numita Global Gag Rule. Să nu uităm că uh, sănătatea și sănătatea reproductivă este expusă riscurilor tocmai acum și cred că ar trebui să ne asumăm la rândul meu o atitudine în acest context. Mulțumesc. Thank you. Now, Paula Bila. Mulțumesc. Paula Bila din uh, Suedia, membra Parlamentului Național. Mulțumesc. Aș dori să încep acolo unde ne-am oprit ieri cu doamna Gordana Shiva, care ne-a vorbit despre emanciparea femeilor. A fost un discurs care m-a inspirat și sper că al patrulea val al emancipării feminine se va concentra asupra găsirii echilibrului între toate ființele umane, indiferent că este vorba de persoane cu identitate feminină sau masculină și indiferent de posibilitățile de care ne bucurăm cu toții. Eu provin din domeniul uh, STEAM. Uh, am, am avut și o exper- experiență de profesor în Suedia, pe lângă faptul că sunt politician. Și pentru mine diferențele nu mă nu mă înspăimântă atâta vreme cât uh, alegerile de carieră se fac uh, în mod liber și atâta vreme cât nu există o diferență între femei și bărbați la vârsta pensionării, de exemplu. Eu sunt convinsă de faptul că dacă dorim să fim egali, trebuie să ne percepem ca persoane umane și nu ca o reprezentare a genului, a sexului pe care îl avem. Și ieri seara mi-a plăcut ideea de a demonstra că atât femeile cât și bărbații pot avea un rol important în domeniul științific și din punctul de vedere al uh, inovării. Însă m-a tulburat uh, afirmația că femeile trebuie să devină un model pentru alte femei și am auzit asemenea idei exprimate și astăzi și că ca noi femeile să ne unim forțele pentru a lupta împotriva bărbaților. Eu cred că n-am auzit până acum uh, un asemenea apel adresat bărbaților care să fie modele pentru bărbați. Cred că aturile mele sunt uh, ale mele personale, nu țin de genul, de sexul pe care îl am. La podium s-a menționat faptul că trebuie să convenim, să ajungem la un acord cu reprezentanții ai altor uh, partide. Este adevărat, și în Suedia nu suntem de acord, nu avem o linie comună politică, însă tindem să ne organizăm în cluburi, în asociații ale femeilor pentru a discuta toate aceste subiecte și sunt pu- puțin tristă să privesc puțin în jurul meu să văd că uh, aproape în exclusivitate sunt prezente doar uh, femei și de fiecare dată când discutăm despre egalitatea de șanse între femei și bărbați ar fi un subiect relevant uh, doar pentru femei. Nu, este un lucru relevant pentru ambele sexe, atât pentru femei cât și pentru bărbați. M-am, am fost întrebat odată cum este să fiu femeie în partidul din care fac parte și am răspuns că este așa cum uh, este în viața cotidiană să fii, uh, să fii femeie. Este la fel cum este să fii politician în orice alt partid. Și în urma acestor zile Aș dori să mergem acasă cu ideea că trebuie să fim văzuți ca oamenii care sunteți, suntem și să nu adâncim și mai mult această prăpastie, diferență între femei și bărbați, pentru că dacă nu, nu vom ajunge niciodată la o egalitate între femei și bărbați. Mulțumesc. Dau acum cuvântul lui Julie Ward, colega mea, eurodeputată din Regatul Unit. Îți mulțumesc, Miriam, mulțumesc și colegilor eurodeputați care au luat cuvântul deja. Mulțumesc pentru toate intervențiile de astăzi. Cred că multe dintre aceste chestiuni sunt interconectate. Violența devine mai prezentă în momentul în care suntem mai puțin vizibile. Și ce trebuie să facem este să promovăm vizibilitatea femeilor în toate domeniile vieții. Problema STIM trebuie să fie abordată și din perspectiva vizibilității femeilor care lucrează în aceste domenii. Femeile trebuie să devină mai vizibile și în domeniul politic, însă nu putem să facem acest lucru atâta vreme cât bărbații nu ne vor permite să fim mai vizibile. Și aceasta mi se pare mie a fi adevărata problemă. Peste tot în lume, procentul femeilor care sunt în poziții uh, de putere în urma unor alegeri este slab. Procentul acest, uh, femeilor în Parlamentul European, de exemplu, este mai bun decât procentul uh, din Regatul Unit. Avem nevoie de emanciere, de emancipare uh, economică, însă nu putem să ajungem la, în această situație dacă nu avem aleși uh, femei în poziții deci, de decizie. Și revin la ceea ce spuneam în legătură cu vizibilitatea. Mi se pare că există o legătură directă între vizibilitatea noastră în viața publică și violența care este în continuare predominantă peste tot pe planetă, în toate uh, Uh, statele de pe planetă, atât în viața uh, privată, cât și pe uh, teatrele de război, peste tot. Violența va rămâne în continuare o problemă majoră a societății noastre, atâta vreme cât femeile nu sunt mai uh, vizibile. Și trebuie să vedem cine sunt cei care nu ne lasă să devin mai uh, vizibile și uh, de fapt, este vorba de bărbați care ne împiedică să asumăm aceste poziții. Nu suntem noi. Și eu sunt un politician din întâmplare. Mă bucură faptul că nu sunt singura și am, am ajuns în politică datorită uh, violenței împotriva femeilor. Eu îmi doresc să pun capăt violenței împotriva femeilor, pentru că atâta vreme cât suferim și surorile noastre suferă violențe exercitate împotriva lor, sunt convinsă că nu putem să avansăm în alte domenii. Deci, cred că acesta este punctul uh, cel mai important pentru mine și am fost și eu activă în uh, acest domeniu al științei, tehnologiei, ingineriei și uh, matematicii și trebuie să schimbăm acest lucru din punct de vedere al percepției și vizibilității noastre în viața publică. Mulțumesc, domnul Filipo Sincic din Croația. Hvala vam, predsjedavajuća. Evo, dolazimo iz Hrvatske, predsjednik sam... Vă Sun Sunt președintele Comisiei pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, uh, Comisiei Parlamentare din Croația, și aș dori să transmit uh, felicitări cu uh, ocazia Zilei Internaționale a Femeii am avut ocazia să asistăm la discursuri uh, interesante astăzi care ne-au impresionat pe mulți dintre cei prezenți astăzi aici. Am auzit cuvinte profunde din partea doamnei Bashar, din partea doamnei Ibrahim din Nigeria, Am asistat la discursuri demne de uh, premii uh, Nobel, nu doar premii Saharov. În țara mea de origine, în Croația, nu există asemenea probleme. Nu ne confruntăm cu problemele reprezentate de violuri în masă, de răpiri ale femeilor, Um, problemele noastre se referă la remunerație egală între femei și bărbați, la violența uh, domestică exercitată împotriva femeilor, uh, se referă la faptul că um, o mare parte a femeilor sunt uh, șomere. Societățile noastre sunt, societatea noastră este în schimbare și trebuie cu toții să îmbunătățim lucrurile. Ne-am stabilit uh, anumite obiective de atins până în 2030 și cu toții trebuie să depunem eforturi pentru a ajunge la o lume caracterizată de pace și colaborare, ceea ce este posibil. Dacă este să ne uităm la ce se întâmplă în urmă cu 10-20 de ani, putem vedea că au fost înregistrate progrese, um, progrese din punctul de vedere al școlarizării, din punctul de vedere al condițiilor de îngrijire medicală și cred că insistența va fi foarte utilă pentru a ne atinge uh, obiectivele. Politicile economice trebuie să fie modificate, trebuie să ne schimbăm mentalitățile, trebuie să schimbăm interpretarea din punct de vedere religios a egalității de șanse între femei și bărbați. Și în toate acțiunile noastre, trebuie să ne gândim la uh, dimensiunea egalității de gen. Pentru că doar așa vom reuși să îmbunătățim situația și să înregistrăm progrese. În calitate de președinte al Comisiei pentru Egalitatea de Șanse între Femei și uh, Bărbați a Parlamentului uh, Croat, ofer asistență celor care au nevoie de acesta, dar sunt dispus în același timp să învăț din partea altora. Anul trecut am uh, semnat și în acest, uh, am ratificat uh, și am semnat și în acest an, să sperăm că vom ratifica Convenția de la Istanbul și Aș dori să vă lansez un apel tuturor să continuați să combateți violența împotriva femeilor, să continuați să apărați egalitatea de gen, care ar trebui să devină parte din uh, cultura noastră și din mentalitatea noastră. Thank you. Next week. Mulțumesc. Maurisa Lapana a acum cuvântul din Tunisia. Uh, Vă mulțumesc, doamna președintă. Fac parte din Parlamentul din Tunisia și timp de trei ani am fost uh, vicepreședintele adunării constitutive care a redactat Constituția Tunisiei. Și aș dori să reacționez la discursurile um, care m-au inspirat astăzi. În primul rând, cred că pentru a răspunde problemei reprezentate de diferența de remunerație între femei și bărbați sau uh, pentru a ajunge la bugete care să fie redactate ținând seama de dimensiunea de gen, pentru a răspunde problemei reprezentate de violența împotriva femeilor, noi, politicienii, trebuie să fim curajoși. Acesta este mesajul pe care doresc să vi-l transmit. În Tunisia, în momentul în care am redactat Constituția, am cerut maximul, uh, maxim de drepturi pentru femei. Și am ajuns, și am, și am ajuns la situație, am obținut o paritate. Și am cerut statului să combată toate tipurile de violență împotriva femeilor. Astfel, am reușit să obținem din partea guvernului ca legea care uh, guvernează, care se ocupă de această problemă, uh, este o prioritate și tocmai o discutăm acum în Parlament. Comisia pentru Drepturi și Libertăți Civile discută acest proiect de lege care combate violența împotriva femeilor. Însă nu este suficient, trebuie să fim curajoși și în solidaritatea pe care o manifestăm uh, unii, unele față de celelalte. Atât uh, femeile care fac parte din Parlament, cât și femeile care fac parte din societatea civilă. Pentru că am observat că chiar dacă în țara mea, în Tunisia, uh, situația uh, femeilor este relativ bună, accesul la drepturi și punerea în aplicare a drepturilor femeilor este diferită. Diferă de la o regiune la alta. Există de asemenea diferențe între situația femeilor uh, care au o bună educație și femeile care sunt active în, uh, în uh, agricultură, de exemplu. Și cum putem să implementăm solidaritatea, împărtășindu-ne experiențele diferite pe care le avem. Și în fine, permiteți-mi să răspund, să reacționez discursurilor doamnei Hawa Ibrahim, în primul rând, Aș dori să vă spun, vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru acest uh, discurs care mi-a dat uh, putere înainte să fiu membră a Parlamentului. M-a interesat uh, situația femeilor. În anul 2004 am uh, scris un articol, o carte în care discut problema violenței împotriva femeilor în uh, islam și cum putem să recurgem la învățămintele religioase pentru a-i combate pe cei care doresc să recurgă la violență uh, vis-a-vis -vis de femei. Și uh, mi se pare interesant uh, ce putem face noi femeile din, din Tunisia și din uh, Nigeria pentru a combate această violență. Și adresându-mă la adresând la mie ai, ai aș dori să-i spun că suferința ta uh, este și suferința mea. Și mă întreb cum am putut ajunge la această situație cu număr atât de mare de femei uh, ținute prizonieri de Daesh. Nu găsesc cuvintele potrivite care să descrie această uh, această crimă indescriptibilă. Ce vă pot promite în calitate de parlamentar din Tunisia, dintr-un stat uh, musulman, este că vă voi face tot ceea ce îmi stă mie în, uh, în putere pentru ca o asemenea crimă să nu se repete în uh, țara mea. Thank you so much. Vă mulțumesc foarte mult. Are cuvântul doamna Matra Matrai din Ungaria. Elnök asszony, tisztelt résztvevők! A Magyarország gyűlés képviseletében vagyok jelen. Vă mulțumesc, doamna președinte. Reprezint Parlamentul maghiar aici. Am asistat la dezbaterile de ieri și de astăzi, dezbateri foarte rodnice și cred că ar trebui să lucrăm mai mult la un schimb de bune practici. Ungaria a început uh, din spate în anul 2010 și am reușit să recuperăm teren până în anul 2016. Cred că putem face mai mult pentru a susține, sprijini familiile, uh, putem face mai mult uh, cu, din punctul de vedere al educației, am reușit să îmbunătățim situația privind îngrijirea persoanelor uh, vârstnice, pentru a îmbunătăți situația administrației publice prin stabilizarea situației economice. Șomajul este la un minim istoric de doar 4%. În domeniul legislativ am reușit să facem de asemenea progrese importante. Programul de de construcții publice a fost foarte, a fost a înregistrat succes, am redus uh, ta, povara fiscală, uh, deficitul bugetar a ajuns la sub 3% și aș putea să continui cu această listă de uh, succese înregistrate în Ungaria. Cu toate acestea, mai avem foarte multe de făcut pentru a îmbunătăți situația femeilor și a familiilor. Și Ungaria va, vă sta la dispoziție pentru orice ajutor de care aveți nevoie. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Dubranca Filipovska din, uh, Filipovski din Serbia. Vă mulțumesc! Dragi colegi, cred că este esențial să luptăm împreună pentru a obține obiectivele principale, participarea uh, politi- politică, promovarea competențelor uh, femeilor, eman- emanciparea economică și politică și apărarea uh, drepturilor sănătate, la sănătate a femeilor. Trebuie să trecem de dimensiunea declarativă a egalității de șanse între femei și bărbați, trebuie să ajungem la un dialog, adevărat dialog între femei și bărbați. Tot mai mulți băra- bărbați trebuie să se ocupe de acest subiect. Introducerea unor cote prin măsuri legislativă este deosebit de importantă și aș dori să mă refer la exemplul Serbiei. După 5 ani, avem o cotă de 30% de femei reprezentate în Parlament și în administrațiile locale. Prin noua lege privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, s-a propus introducerea unei cote de 40% de femei în poziții de conducere în acest moment uh, vorbim de un procent de 15 până la 20% de femei în asemenea poziții. O mai mare participare a femeilor este esențială pentru că în acest moment prea puține femei ocupă poziții de lider în, par- în partide politice, politice. De exemplu, prea puține femei au ocupă postul de Um, lider al administrațiilor locale. Din fericire, uh, poziția femeilor este tot mai bună în societatea civilă și în mass media. Mulțumesc. Trecem la un la domnul Eduard Martin, uh, eurodeputat. Je suis désolé, je suis... Mulțumesc, domnul președinte. Îmi cer scuze că am întârziat. A trebuit să fiu la o sesiune de voturi altundeva, să înlocuiesc pe un coleg. Mă bucur că am participat la această săptămână de reflexie, să ne gândim, unde, în care ne-am gândit cum putem uh, atinge egalitatea dintre bărbați și femei și în spiritul dezbaterii pe care ați avut-o în această dimineață, aș dori pur și simplu să spun un lucru. Aș dori să ne aducem aminte că egalitatea democrația nu sunt valori bătute în cuie. Ne pot scăpa acest lucru, ne pot fi luate aceste lucruri. Chiar dacă ne aflăm pe un continent democratic, nu suntem perfect apărați de nebuni, de greșeli, de erori, oameni care ar putea considera că anumite categorii de persoane nu merită la fel de multe drepturi ca ceilalți uh, cetățeni. Europa și valorile sale, pe care sper că încă le are, nu țin doar de respectarea unor criterii de convergență economică. Când uh, o țară intră în Uniunea Europeană, ea aderă la un set de valori. În primul rând este respectarea drepturilor omului, apoi respectarea dreptului de primire, inclusiv pentru cei care vin din zone de război. Și toată săptămâna s-a spus că întotdeauna primele victime ale tuturor actelor de barbarie, ale tuturor inegalităților sunt, în primul rând, femeile și copiii. Aș dori să transmit așadar un mesaj de prietenie uh, reprezentantei Ungariei. Da, Ungaria ne poate ajuta. Ungaria poate transmite un semnal foarte uh, puternic. În primul rând, prin înăturarea zidurilor prin primirea cu demnitate a femeilor și copiilor victime ale războaielor, actelor de barbarism comise de sub oameni, împotriva femeilor și copiilor. Asta este o obligație ca țară în Uniunea Europeană și aștept ceva mai mult curaj din partea Comisiei Europene. Ea nu ezită să sancționeze orice țară care nu respecte criteriile de convergență economică, dar că în acest caz închide ochii. Toate tratatele sunt egale. Nerespectarea tratatelor, nerespectarea drepturilor omului trebuie să fie sancționată. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Marta. Urmează Bogusawa Orzechowska din Polonia. Îmi cer foarte mult, îmi cer scuze foarte mult pentru faptul că am pronunțat atât de greșit. Spunea președintă. Da, vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că mi-ați dat posibilitatea de... Am întâlnit cu atât de multe femei care pot lupta pentru drepturile lor, care știu cum să o facă și care au înregistrat succese în acest domeniu. Ideea astăzi este de a lupta pentru femeile care nu pot încă să lupte pentru ele însele. Poate că trăiesc într-o țară unde drepturile lor nu sunt respectate sau sunt prea uh, slabe ca să știe la cine să apeleze. În ultima vreme am urmărit ce se întâmplă cu Asi Bibi din Pakistan. Asi Bibi este o femeie care își așteaptă execuție, este condamnată la moarte. De ce? Pur și simplu pentru că... Deci nu, nu pentru mare lucru. Nu a făcut mare lucru ca să fie condamnată la moarte. Dreptul de a lua o decizie, dreptul de a-și alege religia, egalitatea, toate aceste lucruri sunt evidente pentru noi. Însă, în Pakistan, nu este atât de simplu pentru Asia Bibi. Eu cred că trebuie să sprijinim lupta ei pentru egalitate. Și trebuie să cerem și respectarea drepturilor tuturor femeilor despre care am vorbit ieri și azi. Vă mulțumesc foarte mult pentru această conferință. Mulțumesc. Acum va lua cuvântul Mirsad Isakovic din Bosnia-Herzegovina. Vă mulțumesc. Pentru început aș dori să le mulțumesc tuturor în numele Parlamentului Bosniei și Herzegovinei. De asemenea, aș dori să le felicit și să-i felicit pe toți cei care au participat la această conferință. Sunt conștient că nu sunt uh, singurul bărbat care a luat cuvântul astăzi. Cu toții am fost impresionați de cele spuse de, doamnele, de doamna Ibrahim și de doamna Bashar. Sunt anumite probleme asemănătoare și în țara mea. Cu toții încă suferim de pe urma acestor probleme. Aș dori să spun un lucru despre situația femeii. Noi considerăm că este extrem de important ca femeile să participe în politică. Bosnia și Herțegovina are o lege a egalității între sexe. În anul 2013 s-a aprobat o cotă de 30% pentru femei în politică. Apoi, în 2014, am obținut o reprezentare de 40% femeilor. Și anul trecut în comisia noastră pentru egalitate am cerut o cotă de 50% pe uh, liste alternative. Și cred că această cotă este cea mai mare despre care am vorbit până acum. Și deja s-au constat consecințele. Experiența ne arată că aceste cote sunt un instrument fundamental pentru a obține egalitatea între sexe și de aceea noi sprijinim principiul cotelor. Un alt lucru important pentru noi este autonomia economică a femeilor. Eu vorbesc din perspectiva unui economist și mă gândesc și la bugetele naționale. De multe ori, bugetele naționale nu conțin o bugetare separată pentru probleme de gen, care țin seama de uh, specificitățile situației, situațiilor femeilor. Trebuie să ținem seama de aceste lucruri Trebuie să ținem seama de faptul că femeile pot lua concediu de maternitate și apoi au probleme în momentul în care doresc să se reinsereze pe piața muncii. Sunt probleme majore în zona Balcanilor, unde încă persistă anumite practici uh, învechite. Eu cred că atât uh, vreme cât nu avem uh, o orientare pe probleme de gen în bugetele noastre, aceste probleme vor continua. Și sursele de finanțare sunt o problemă. La ora actuală avem într-adevăr o cotă de 50%, dar în momentul în care trebuie să finanțăm măsuri în favoarea femeilor, constatăm că ne lipsesc fondurile. Apoi, în ceea ce privește Convenția de la Istanbul, noi nu numai că am ratificat-o, dar avem și un plan de acțiune ca să punem în aplicare uh, ceea ce prevede această convenție. Pentru noi este important și faptul că s-a organizat un sondaj pe 2370 de persoane. 42% din femei au făcut obiectul, un, au, făcut, au fost supuse unor acte de violență. În anul acesta, 14,9% au spus că au suferit violențe. Trebuie să vedem de unde provine această violență. Este vorba de o situație socială proastă sau oare pentru prima oară femeile în sfârșit vorbesc răspicat despre ceea ce se întâmplă în uh, caminele lor? Uh, Trebuie să elucidăm această problemă și trebuie să vedem cum anume. Într-adevăr, în discuțiile noastre s-au uh, punctat problemele femeilor foarte bine. Dar problema este că ne avem, avem nevoie de planuri de acțiune în așa fel încât să punem în aplicare toate măsurile despre care vorbim. Da, aveți perfectă dreptate. Urmează Mariela Aristidu din Cipru. Mulțumesc uh, foarte mult, bună ziua! Cred că foarte multe lucruri depind de cultura din care provenim. Eu vin din Cipru și cred că Este un semnal pozitiv faptul că femeile ocupă poziții înalte. De exemplu, în Cipru, guvernatoarea uh, băncii centrale este o femeie și uh, șef, șefa curții de conturi este o femeie. Multe instituții sunt conduse de femei în Cipru. Însă, cum stau lucrurile cu miniștrii? Doar unul din zece, din zece miniștri este femeie. Și același lucru este valabil și pentru uh, administrația publică, pentru guvern și așa mai departe. Nu trebuie să așteptați studii în acest sens. Este suficient să vedeți cum stau lucrurile. Dar constatăm totuși că în ultimii ani au fost îmbunătățiri, ameliorări. Situația totuși, um, în această situație totuși este loc de mai bine. Avem încă foarte mult de lucru și trebuie să fim foarte atenți, foarte grijulii la ce se întâmplă în diversele sectoare. Progresele pe care le-am făcut sunt uh, foarte clare, însă constatăm că în multe locuri din Uniunea Europeană există legislație specifică, regulamente care merg în direcția cea bună. Întrebarea pe care trebuie să ne punem este următoarea. Parlamentul European dorește să aibă o atitudine mai proactivă pe viitor, în așa fel încât să vină cu uh, legislație specifică, practică, în beneficiul uh, femeilor? Vă mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum Lirie Caitazi din Kosovo. Uh, sunteți aici? laureat të çmimit Sarov në vitin 1991 të zotit Demaci dhe vitin 1991. Da, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și pentru faptul că le-am ascultat pe laureatele premiului Saharov. În ceea ce mă privește, proiectele de această natură ar trebui să continue. Noi am mers pe această cale a îmbunătățirii soții noastre și asta trebuie să se întâmple. Care a fost scopul acestei conferințe? Care a fost scopul împărtășit cu celelalte instituții internaționale? A fost, e bine, scopul a fost acela de a disemina toate aceste um, valori, toate aceste principii împărtășite. În Kosovo am uh, pus în aplicare o bună parte din ACHI și avem uh, legislație specifică, dar, bineînțeles, în anumite domenii este loc de mai bine. Totuși, suntem pe calea cea bună. Eu sunt președinta Comisiei pentru Drepturile Omului, Egalitatea de Gen și Persoane Dispărute. Și în această calitate aș dori să spun că sunt probleme care au, uh, care încă, cu care încă ne confruntăm în urma războiului. Persoanele dispărute. Dar acum nu vorbim despre asta. Uh, în ceea ce privește egalitatea de gen, după cum au spus colegii mei ieri, ne-am concentrat foarte mult pe egalitatea de gen. Am înregistrat progrese aici în ceea ce privește reducerea violenței domestice. Am uh, pus deoparte multe fonduri pentru a încuraja egalitatea de gen. Și am vorbit despre toate aceste lucruri și ieri la ateliere, nu vreau să mă repet. Ce putem face ca membre ai Parlamentului, ca membre ai Parlamentelor? În Parlamentele noastre naționale trebuie să subliniem importanța unor chestiuni cruciale, cum ar fi libera circulație a persoanelor. În țara mea, datorită unor circunstanțe bine cunoscute, suntem încă uh, victimele unor restricții în ceea ce privește libertatea de circulație. De aceea aș dori să fac un apel la dumneavoastră să exercitați presiunea în, uh, la nivelul național, în așa fel încât să să liberalizeze vizele. După cum a spus domnul Martin din Franța, este momentul ca zidurile să fie dărâmate. De asemenea, noi dorim să uh, candidăm încă o, dra, încă o dată ca să intrăm în UNESCO și de aceea aș dori să fac încă un apel pe lângă dumneavoastră, în așa fel încât să ne sprijiniți candidatura la UNESCO, în așa fel încât să putem uh, să ne bucurăm și noi de valorile despre care tot vorbim aici. Mulțumesc! Urmează Neva Lagoveli din, Naiua Alba Goveli din Spania. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să le mulțumesc tuturor uh, participanților la ateliere, precum și raportoarelor care ne-au prezentat concluziile. Într-adevăr, în ultimii ani, în Spania s-au înregistrat progrese semnificative. De exemplu, în Spania avem Congresul, Parlamentul cu cel mai multe femei din istoria noastră, 50% din membrii uh, Camerei Inferioare a Parlamentului nostru sunt uh, femei. Dar și important este și că femeile ocupă poziții importante. Dar totuși sunt mai mulți bărbați care ocupă poziții importante în Parlamentul nostru. În ultimul an, mai mult de 20 de femei au fost ucise în uh, incidente de violență domestică. Deci, avem încă cale lungă de parcurs. Important este, constru- este să construim rețele de femei din diverse instituții, din diverse țări, în, din diverse partide. Pentru că astfel putem dispune de mai multe instrumente și putem învăța unele de la altele. Bineînțeles, să uh, și cu colaborarea bărbaților. Și aș dori să subliniez un lucru pe care îl consider foarte important. În primul rând, din perspectivă economică, când vorbim despre inegalități de gen, este important să recunoaștem importanța investiției de um, fonduri, pentru că fără fonduri nu se poate nimic. Și apoi, din punct de vedere um, economic, trebuie să spun că societățile mai egalitare sunt societăți mai prospere. Deci, iată, costurile, implicațiile asupra costurilor sunt reale, sunt foarte reale. Și în încheiere, chestiunile care țin de violență. Chestiunile care țin de violență nu pot fi perfect separate, delimitate de chestiuni economice. Toate mărturile pe care le-am ascultat trebuie să ne reconfirme hotărârea și dedicația de a lupta împotriva violenței. Mai avem încă foarte mulți pași de făcut, dar cred că mergem pe calea cea bună. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Urmează din Maroc, Lubna El Kohli. Bună ziua tuturor! Eu mă numesc Lumna El Kohli și reprezint Parlamentul Marocan. Sunt membra a Parlamentului Marocan și am uh, câștigat alegerile pe lista națională a tinerilor. Mă bucur foarte mult că particip la această conferință. Mă bucur foarte mult să ascult diversele mărturii din uh, partea membrilor din diverse state în ceea ce privește participarea femeilor la viața economică, politică, politică și socială a țărilor din care provenim cu toții. Am înregistrat anumite progrese în ceea ce privește reprezentativitatea femeilor, reprezentarea femeilor. Femeile sunt mai bine reprezentate la nivel politic în instituțiile politice, în parlamente, sau în consilii regionale sau locale. De asemenea, femeile au un acces mai bun în uh, pozițiile înalte din instituții. Am constatat de asemenea că opinia femeilor este din ce în ce mai luată în considerare în uh, ceea ce privește legislația, există legislație specifică în acest domeniu, dar, bineînțeles, întotdeauna este loc de mai bine. Și tocmai acesta este obiectivul luptei noastre și obiectivul eforturi, tuturor eforturilor pe care le facem noi. Femeia trebuie să se afle în centrul obiectivelor pentru dezvoltare. Suntem cu toții de acord să spunem acest lucru, nu-i așa? Dar întrebarea este cum să conferim autonomie economică și socială femeii. La nivel politic am înregistrat anumite progrese, într-adevăr. Facem pași mici în direcția cea bună, în anumite țări. Dar pe plan social și pe plan economic, eu cred că statutul femei poate fi îmbunătățit. El trebuie să fie subiectul principal căruia să-i acordăm atenție în toate organizațiile, toate instituțiile sociale, fie că e vorba de piața muncii, fie că e vorba de egalitate de șanse pe piața muncii, fie că e vorba de remunerația egală pentru bărbați și femei. Iată, sunt probleme comune în toate țările noastre și Trebuie să ne concentrăm pe aceste probleme, să stabilim rețele de comunicare între noi, să avem un front comun ca să luptăm împotriva acestor probleme. În Maroc s-au făcut reforme importante, mai ales de când s-a adoptat Constituția din 2011. Această Constituție i-a conferit femeii o poziție privilegiată, o poziție deosebită. Ea a consolidat drepturile femeii, a consacrat principiul egalității între bărbați și femei. Cu toate acestea, măsurile stipulate de Constituție încă nu se reflectă în politicile noastre publice, nici în legislație, nici în administrație. Și aș dori să vă spun un lucru foarte important în ceea ce privește violența împotriva femeilor. În Maroc avem o strategie de a lupta împotriva violenței. Există campanii de conștientizare și de sensibilizare tocmai pentru a limita acest fenomen. Aș dori să-i spun reprezentante ONU și celorlalte personalități prezente aici următorul lucru. Femeia în Maroc suferă de pe urma actelor de violență, de pe urma oprimării și aici sunt vizate mai ales femeile care trăiesc în tabăra de la Tinduf. și noi trebuie să ne concentrăm pe ce se întâmplă cu femeile din acea tabără. În Maroc avem o strategie de dezvoltare foarte importantă, însă eu, personal, ca parlamentar, ca tânăr parlamentar și ca activist pentru cauza femeilor, nu pot să merg la sora mea care trăiește în tabără din Tinduf, în așa fel încât să acord mai multă atenție rezolvării acestei probleme E nevoie de mai mult de atât, e nevoie de o viziune unificată ca să putem combate cum trebuie violența împotriva femeilor, oriunde s-ar afla acestea. Vă mulțumesc. Um, Eva Lena Jansson from Sweden. Mulțumesc, Eva Lena Jansson din Suedia. Mulțumesc. Eu aș dori să mă refer la accesul femeilor la piața muncii și la educație. De asemenea, m-aș referi și la învățământul preșcolar și infrastructura din acest domeniu care să le permită femeilor să se întoarcă la locul de muncă. Și aș porni de la experiența mea. Mama mea și sora mea au putut lucra și au putut fi independente financiar și economic Tocmai datorită acestor facilități, astfel încât să beneficieze de venituri adecvate și apoi de pensii adecvate. O bună parte din discriminarea împotriva femeilor se bazează nu doar pe sex, ci și pe religie. Drepturile femeilor în zilele noastre sunt amenințate Am văzut ce se întâmplă în Polonia, am văzut ce se întâmplă în uh, Statele Unite. Iată că situația drepturilor se poate înrăutăți aproape peste noapte. Deci nu trebuie să renunțăm la luptă, pentru că nu e vorba doar de Suedia sau de țara dumneavoastră, ci de lumea întreagă. Soraya Post spunea că organizațiile pentru femei nu sunt chiar atât de importante. Eu nu sunt de acord cu asta. Cred că sunt extrem de importante. E foarte important ca femeile să se organizeze oriunde s-ar afla pe planetă, tocmai pentru a lupta, să fie mai autonome și să găsească noi, noi modalități de a uh, se exprima social și politic. Așa cum spunea și doamna Ibrahim, e foarte important să nu ne pomenim într-o societate discriminatorie, ci să ne putem bate noi înșine pentru drepturi egale. Și pentru asta, așa cum spuneam, o mare importanță o joacă infrastructura învățământului preșcolar, pentru că el permite femeilor să se întoarcă la locul de muncă și să fie independente economic. Mulțumesc! Și acum Lilia Iunes din Tunisia. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru că mi-ați permis să mă aflu astăzi printre dumneavoastră. Dezbaterea aceasta este extrem de rodnică și aș dori să insist asupra importanței acestor reuniuni la nivel parlamentar între femei. Sunt lucruri care ne vor permite să uh, facem progrese și să schimbăm idei și opinii în legătură cu ce se întâmplă la noi, experiențe în legătură cu ce se întâmplă la noi acasă și în alte țări și astfel să putem face progrese. Pentru noi importante sunt temele sănătății femeilor și a educa- a, tema educației tinerelor. Această din urmă temă este fundamentală pentru a le permite tinerelor fete să devină apoi femei autonome. Fără asta nu avem cum să permitem societăților noastre să se schimbe, ele ar rămâne societăți maciste care așează bărbatul în centrul lor. Trebuie deci să insistăm ca fetele să continue, să-și continue uh, parcursul școlar, să parcurgă și învățământul secundar. Noi, uh, femeile africane, am constituit o rețea menită să susțină educarea femeilor și continuarea studiilor cu învățământul secundar și eventual universitar în rândurile fetelor. Și acum problema sănătății, o problemă extrem de importantă. Numai dacă o femeie sănătoasă are cum să se lupte și să progreseze, să aibă acces la uh, servicii, funcții, educație. Acolo unde se înregistrează probleme economice, trebuie să creăm servicii de tipul serviciilor de sănătate de proximitate, ceea ce înseamnă că dacă o femeie nu poate să se deplaseze ea la spital, trebuie să se întâmple invers. Medicul trebuie să se deplaseze la domiciliul femeilor care locuiesc mai departe de orașe, de comunități în special pentru a le învăța planningul familial. Dacă am reușit să limităm numărul nașterilor în Tunisia, am reușit acest lucru datorită acestui sistem de proximitate. Și așa femeile au început să învețe să facă copii numai când și doresc. Femeile de, astfel de femei au cum să fie puternice, să acționeze să răspundă propriilor nevoi, să-și limiteze numărul nașterilor și să progreseze economic. Aș mai insista și asupra ideii de toleranță, de a-l accepta pe celălalt cu diferențele sale. Dacă eu te accept pe tine, cu toate diferențele care ne-ar despărți, doar așa putem progresa împreună, în special dacă suntem femei. Și aș mai insista și asupra lui faptului că trebuie să rămânem vigilente și să progresăm împreună. Femeile trebuie să fie solidare, prietene între ele peste și deasupra tuturor diferențelor. Altminteri vom permite bărbaților să obțină, cum să spun, funcțiile cheie. Dacă noi însă vrem să ne schimbăm societățile, trebuie să permitem femeilor să aibă acces la aceste funcții cheie și ele. Cred că de aceea multe femei în prezent intră în politică și aș spune ce spunea una dintre colegele mele, și anume că sunt în politică oarecum întâmplător, accidental. Am fost întotdeauna participantă activă la societatea civilă, la societate în general. Pentru mine politica este un domeniu nou, dar am făcut acest pas pentru că cred că uh, putem face mult pentru femei dacă intrăm în politică. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum Cecil Jimen din Luxemburg. Cecil Hemen. Oui, euh, bonjour et merci beaucoup pour cette très bonne organisation. Mulțumesc. Mulțumesc pentru organizarea foarte bună a acestei, uh, acestui eveniment, la care îmi face deosebită plăcere să particip. Sunt uh, E o dezbatere amplă cu schimburi de opinii și idei pe măsură. Vin așadar din Luxemburg și v-aș împărtăși câteva dintre inițiativele pe care le-am demarat în ultimele luni și care contribuie la promovarea poziției femeilor în general, dar desigur în special în Luxemburg. Vă informez mai întâi că în Luxemburg există un minister care se ocupă de egalitatea de șanse cu un ministru foarte activ, care se ocupă și de sănătate, însă egalitatea de șanse îi este extrem de prețioasă doamnei ministru și este foarte activă și în acest domeniu. În luna decembrie anului trecut, în Luxemburg, s-a votat o, o lege care garantează egalitatea de tratament între bărbați și femei, printre altele, și care vizează și cota de femei, care trebuie realizată cu ocazia alegerilor legislative din 2018. Este vorba de o cotă de 40%. Nu se referă doar la femei, ci se numește, i-am spus noi, uh, sexul subreprezentat pentru alegerile europene din 2019. Din păcate însă, pentru alegerile comunale care au loc anul acesta, nu vom putea aplica sistemul acesta de cote, întrucât el se leagă de o serie întreagă de sancțiuni financiare privitoare la remunerarea partidelor politice, atunci când facem alegeri comunale, din păcate, nu există o participare financiară la partid datorită sistemului majoritar la care sunt, pe care le aplică unele comune. Rămân însă optimistă că și la aceste alegeri comunale vor exista suficiente stimulente ca femeile să fie gata pentru alegerile legislative din 2018. Și m-aș alătura celor spuse de alte colege înaintea mea, și în cazul Luxemburgului, numărul femeilor cu funcții la nivel comunal este foarte limitat. Eu sunt primar al unei mici comune și sunt una dintre cei 13 primari din 105 în Luxemburg. Iată, deci, că mai avem mult de făcut și drumul e lung și în acest uh, domeniu. Aș mai semnala un element în legătură cu poziția femeilor în consiliile de administrație. La noi, în Luxemburg, întâmpinăm o problemă majoră în acest domeniu. Sunt foarte puține femei în consiliile de administrație, sub pretextul că n-ar exista suficiente femei cu calificările necesare. Există însă între timp uh, un uh, grup, o grupare mm, care reunește femeile interesate de aceste funcții în consiliile de administrație și în foarte puțin timp am reușit să identificăm 106 femei din toate domeniile care ar fi gata să-și asume prezența într-un consiliu de administrație și care dispun de toate calificările imaginabile în, în domeniile respective este o inițiativă foarte utilă în Luxemburg pentru că consiliile de administrație, dacă spun că nu găsesc femei cu suficiente calificări, iată, au acum la dispoziție un grup de femei din care pot alege. Și m-aș atinge, m-aș uh, referi în ultima instanță la o, o altă chestiune extrem de problematică și anume violența domestică, violența în familie și aici uh, v-am propune o idee. Iată, noi împreună cu un SRL organizăm uh, activități teatrale, mm, piese de teatru care se joacă în mai multe limbi, uh, care uh, și, și organizăm reprezentații în comunele noastre pentru a informa femeile cu privire la, din diferitele culturi reprezentate în Luxemburg, cu privire la drepturile lor și cu privire la mijloacele de care pot dispune în momentul în care se confruntă cu această problemă a violenței domestice, a violenței în familie. Mă alătur așadar celor spuse de antevorbitoare și anume că a venit momentul aici, la acest nivel, să facem schimb de idei și de bune practici. Iar Luxemburgul și el este gata să vă pună la dispoziție informațiile pe care vi le-ați dori, dacă vi le doriți. Mulțumesc. Și acum ultima vorbitoare, Vesna Ivkovici din Serbia. Vă mulțumesc. Kada govorimo o ljudskim pravima, pitanja rod... Stimați colegi, când vine vorba de egalitatea drepturilor, trebuie să înțelegem că egalitatea de șanse între femei și bărbați este un drept fundamental. Violența împotriva femeilor, violența domestică, este cauzată deseori de dezechilibrul existent între femei și bărbați și pentru a combate această situa- situație avem nevoie de un bun cadru legislativ, de măsuri politice adecvate și de uh, un cod penal adecvat. Toate părțile implicate trebuie să fie uh, întărite în, în eforturile lor. Independența economică este premisa fără de care femeile nu se vor putea emancipa. Există convenții internaționale relevante din, din acest punct de vedere. Victimele violenței, de exemplu, trebuie să se bucure de un sprijin uh, financiar și există mai multe măsuri legislative în acest sens. În Serbia a fost adoptată în anul 2016 o lege care ajută femeile, de exemplu, prin modificarea situației din uh, administrația publică și prin combaterea violenței în familie. Au fost uh, prevăzute programe speciale de pregătire a forțelor de poliție, a procuraturii în acest sens. Au fost prevăzute măsuri orientate înspre prevenirea unor asemenea cazuri. Sunt măsuri spe- prevăzute special pentru comunicarea, înregistrarea unor asemenea cazuri ceea ce ne va permite să avem și un mai bun schimb de bune practici. Din punctul de vedere al ocupării acum, în acest an sunt prevăzute măsuri uh, active dedicate victimelor uh, violenței domestice și uh, cazurilor care sunt foarte dificil de a fi reinserate pe piața muncii și, după cum am spus, Uh, avem măsuri de prevenire pentru a evita violența domestică. Mulțumesc! Well, I'd, I'd like, to, like to thank all of you who made... <clears throat> Vă mulțumesc tuturor celor care ați intervenit în dezbaterea din această dimineață, care a fost extrem de fructuoasă și interesantă. Mai am o solicitare din partea doamnei din Ungaria, Marta Matrai, un drept la replică. Însă v-aș ruga să fiți subcintă pentru că chiar trebuie să trecem la punctul următor. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, însă trebuie să reacționez la cele spuse de domnul Martin. Da, suntem de acord. Trebuie ca toată lumea să respecte legea. Eu însă sunt jurist și respect întru totul legislația. Când este vorba însă de regulile aplicabile în spațiul Schengen, toată lumea trebuie să le respecte și Franța nu poate face excepție. Dacă vrei să intri pe teritoriul uh, Ungariei, trebuie să ai un document de călătorie valabil. Regulile nu se aplică celor care nu au documente de călătorie valabile. Deci, noi respectăm drepturi, regulile și trebuie să le respectă toată lumea. Nu vrem, nu vrem să dărâmăm zidurile, gardurile, ci vrem să le consolidăm pentru a proteja Uniunea Europeană și Ungaria. Susținem ideea cotelor și a sancțiunilor împotriva statelor membre. De, de fapt, uh, um, la noi întotdeauna Minorii neînsoțiți au bucurat de condiții foarte bune, condiții de îngrijire a sănătății foarte bune. Ne opunem însă sancționării țării noastre și măsurilor împotriva faptului că noi respectăm regulile, facem tot ce se poate pentru a ne respecta proprii cetățeni, dar și pe cetățenii Uniunii Europene. Mulțumesc. Domnule Martin, dacă vreți să reacționați la rândul vă... Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc. Vreau să mai adaug o reflexie la răspunsul pe care l-ați dat, pentru că, din păcate, și vai, regret acest lucru, Iată că în această săptămână de reflexie în care ne aplecăm asupra modului optim de a-i ajuta pe cei mai vulnerabili, de a îndepărta, de a elimina orice formă de violență îndreptată, în special împotriva femeilor, dar nu numai împotriva lor, iată-mă în situația de a reaminti a câta oară că în urma mărturiilor impresionante pe care le-am ascultat ieri și astăzi, se cuvine să vă adresez o întrebare. Câte, doamne Ibrahim, câte, doamne Michael Jean, câte, doamne Bashar, Câte doamne cum este doamna care a trebuit să fugă de dictatură și să ajungă în prez- uh, apoi uh, ministru în Canada și astăzi este secretar general al Organizației pentru Francofonie. Câte astfel de persoane există dincolo de gardurile dumneavoastră uh, ghimpate? Câtă lume, câte mii de unguri n-au fugit de dictatura din Ungaria înainte de uh, căderea comunismului. Și atunci Europa le-a deschis brațele, i-a primit cu brațele deschise. Nu ne-am ridicat în calea lor uh, ziduri și garduri uh, uh, din sârmă ghimpată. Iată, deci, răspunsul meu este că printre valorile Europei se află și umanismul. Și aș mai vrea să spun un singur lucru. Dacă cetățenii maghiari se simt atât de amenințați și dacă do- își doresc astfel de garduri cu, din sârmă ghimpată și vor să participe la ridicarea lor, atunci trebuie să fim și noi cinstiți și să nu ne mai ascundem după deget și să punem capăt ipocriziei. Dacă majoritatea cetățenilor maghiari, ceea ce eu nu cred, dar dacă ar fi așa, Sigur, îmi doresc ca fiecare să se poată exprima liber, să spună ce simte. Dacă poporul maghiar nu aderă la aceste reguli și valori ale Europei și le consideră ca fiind o constrângere, păi să ne lămurim atunci. Cer organizațiilor politice din Ungaria să își asume curajul, așa cum a făcut-o și poporul britanic, să organizeze un referendum. Și dacă Ungaria nu mai dorește Europa, eu vă spun drum bun. Well, we... Thank you for... No, I, I can't call you... Da, vă mulțumesc. Nu pot să vă mai dau din nou cuvântul pentru că trebuie să mergem mai departe. Mai avem câteva puncte pe ordinea de zi pe care trebuie să le discutăm. Mulțumesc tuturor celor care au intervenit la această dezbatere, care a acoperit o gamă largă de subiecte. A fost o dezbatere extraordinară, a fost uh, foarte bine să avem o prezență atât de importantă în sală astăzi, ceea ce ne-a permis să înțelegem ce se întâmplă în uh, diferitele țări reprezentate astăzi aici. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit, pentru că ați uh, participat, v-ați angajat atât de mult în această dezbatere. Și acum o să trecem la următorul punct. Un coleg din Comisia Europeană, directorul general pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și întreprinderi mici și mijlocii, Digi Grow. Este vorba de Ellen Diane Daj. Ne va ține o scurtă prezentare privind portalul european dedicat antreprenoriatului uh, pentru femei. Ask um, Helene Daj to come to Aș dori să rog pe Elendar să vină la prezidiu, însoțită de asemenea și de doamna Dina Dahut și de Astrid Schönberger. If we could resume quickly, because we do still have... Haideți să începem cât mai rapid, pentru că mai avem trei prezentări înainte de a sosi uh, vicepreședintele. A, nu, a sosit deja. Deci aș dori să-i dau cuvântul acum în Elendien Diendaș pentru a ne prezenta pe scurt portalul Uniunii Europene dedicat femeilor antreprenori. Mulțumesc. Aș dori să vă prezint un proiect lansat anul trecut, un proiect nou nouț din partea Comisiei Europene. Deja de mai mulți ani am înțeles că există un potențial nefolosit imens privind uh, femeile antreprenori în Europa, dar peste tot pe planetă și că trebuie să, le, să încurajăm cât mai multe femei să devină antreprenori. Și am avut ideea să le, să le ajutăm prin networking, prin acces la finanțe și așa mai departe. Drept urmare, am creat această platformă, un ghișeu unic, care, dacă va fi accesat, va da uh, femeilor uh, idei despre cum pot să pornească o afacere, vor găsi povești de succes din partea altor uh, femei care au reușit și există o serie de informații inițiale despre cum trebuie pornită o afacere. Această informație este disponibilă într-un mod foarte uh, simplu, informații de natură juridică, dar și informații uh, privind crearea unor rețele, unor cunoștințe, furnizarea informațiilor utile femeilor despre unde găsesc uh, informații privind accesul la finanțare, accesul pe piață, și uh, persoanele utile, care ar putea să le fie utile, Mentorii, de exemplu, uh, privind uh, pornirea unei afaceri. Și în momentul în care o afacere a fost demarată, am văzut că există o problemă. Femeile reprezintă 30% din antreprenori, deci există un potențial mare de creștere și, în plus, majoritatea acestor companii au o dimensiune redusă și nu uh, Uh, se dezvoltă la fel de rapid. Din mai multe motive, poate sectoarele alese de femei, în mod tipic, uh, oferă oportunități mai reduse de creștere, au un caracter mai degrabă local, se axează pe domeniul social, de exemplu, dar o altă explicație poate fi reprezentată de faptul că accesul la finanțare este mult mai dificil pentru femei. Avem date statistice care nu ne oferă o explicație foarte clară, însă dorim să ușurăm uh, accesul la finanțare, la diferite posibilități de finanțare, capital de risc și așa mai departe. Tocmai de aceea furnizăm și aceste informații utile pentru uh, extinderea, mărirea unei afaceri, dacă putem să trecem la următorul diapozitiv. Și aici se regăsesc informații detaliate privind posibilitățile de finanțare, despre cum uh, pot fi găsiți parteneri de afaceri care permit uh, mărirea unei afaceri și informații privind internaționalizarea unei afaceri. Următorul pas se referă uh, la sprijinul de diferite uh, tipuri care poate fi găsit în organizații diferite și o parte foarte importantă acestei platforme este dedicată procesului de învățare și de a obține noi competențe. Și aș, aș, aici aș dori să insist asupra faptului că încurajarea femeilor de a deveni uh, antreprenor trebuie să înceapă uh, odată cu educația. Comisia uh, are mai multe instrumente din acest punct de vedere care încep din uh, primii ani de școală sunt elemente esențiale pentru oamenii care mai târziu în viață doresc să devină antreprenori și nu trebuie să uităm că aceste competențe, competențele antreprenoriale se bazează pe creativitate, pe capacitatea de a te adapta și sunt competențe care devin tot mai utile într-o lume în transformare, mai ales în mediul uh, uh, um, profesional și în momentul în care furnizăm aceste competențe antreprenoriale elevilor din primii ani de școală, uh, le facilitează capacitatea de a porni o afacere. Uh, și aceste competențe sunt utile nu doar băieților, dar și fetelor. Această platformă, după cum am spus, este un ghișeu unic. V-aș încuraja să accesați această pagină de internet, această platformă să o faceți uh, cunoscută în comunitățile din care, proven, din care proveniți și ne dorim ca cât mai multe organizații, asociații ale care promovează drepturile femeilor să participe în mod activ la această platformă pentru că uh, Astfel vor crește uh, exponențial și uh, soluțiile, informațiile utile pentru femeile care doresc să devină antreprenori. Deci uh, vă mulțumesc că veți transmite acest mesaj și vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. Vom trece acum la următorul punct pe ordinea de zi. Dăm cuvântul reprezentantei campaniei One. Ieri am avut onoarea de a discuta cu reprezentanții campaniei One, care fac o treabă minunată și mă bucură faptul că sunt alături de noi. Este Dina Dahut, care îi dau cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Bună ziua! Este o mare onoare pentru mine să fiu prezent astăzi aici, în Parlamentul European, și aș dori să profit de această ocazie pentru a, numi, pentru a vorbi în numele a milioane de fete care nu au aceleași oportunități în viață ca și fraților. În Parlamentul European, în momentul în care se discută aceste subiecte atât de importante, este de datoria mea să vă transmit mesajul acestor milioane de fete. Poate știți că ONE este o organizație care reprezintă mai mult de șapte milioane de oameni de pe planetă, are acțiuni de a combate sărăcia uh, și maladiile uh, transmisibile, mai ales în Africa. La câteva mii de kilometri distanță la Bruxelles, în Aman, în Iordania, părinții mei mi-au insuflat pasiunea de a, de a transmite această, aceste informații uh, fraților și surorilor mei. În momentul în care mi-am obținut, am obținut uh, diploma de masterat în arhitectură în, în uh, Iordania, am fost foarte fericită, însă în momentul în care am început să-i ajut pe refugiații palestinieni, am fost și mai fericită, pentru că fiecare zi de uh, muncă din cei șapte ani au, au făcut să înțeleg cât de importantă a fost educația. Uh, în urmă cu câțiva ani am, mi-am început doctoratul aici în Belgia și din nou am fost foarte fericită și astăzi, uh, alături de voi, mi-am dat seama că pașii pe care am făcut în viață au avut un, uh, au avut un uh, sens și m-au adus în această situație în care mă aflu acum. Nicăieri pe pământ, femeile și bărbații se bucură, din păcate, de aceleași oportunități. Dacă te naști sărac, dacă te naști femeie, înseamnă că ai o povară suplimentară. O povară pe care uh, femeile uh, sărace trebuie să o poartă în fiecare zi. Și din păcate sunt foarte multe în, această situație. Aș dori să mulțumesc Comisia pentru Drepturile Omului și Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru că găzduiesc această dezbatere și pentru că a invitat organizația mea One să participe la această dezbatere despre uh, emanciparea femeilor. De fiecare dată când mă gândesc la emanciparea economică a femeilor, uh, mă întreb uh, cum voi ști ce îmi uh, doresc, cum voi ști care sunt aspirațiile pe care le am, dacă nu știu ce, la ce pot aspira, cum, cum mă voi descurca dacă nu dispun de competențele necesare, pentru că până la urmă informația reprezintă putere. Emanciparea nu este o acțiune Uh, simplă, ci înseamnă oportunități egale oferite tuturor, peste tot. Înseamnă că trebuie să ne, să ne exploatăm la maxim potențialul, abilitățile de care dispunem, să putem începem din primele etape ale vieții și este evident din acest punct de vedere că totul începe prin educație. Am avut oportunitatea de a învăța de a studia și vă pot uh, asigura că nu există un instrument mai puternic decât educația. Fără educație, femeile nu vor putea uh, să se emancipeze. Pentru fiecare an suplimentar de educație pentru femei, um, remunerația acesteia va crește cu 12%. În Africa subsahariană, de exemplu, activitatea agricolă ar putea spori cu 24%. Educația, educarea tuturor femeilor din continentul subsaharian ar ajuta la salvarea a milioane și milioane de vieți omenești. Sunt cifre impresionante și cu toate acestea, în acest moment, 130 de milioane de fete nu au acces la educație, nu pot merge la școală. 130 de milioane în continentul african subsaharian, 46 de milioane de fete nu merg la școală. Împreună, toate aceste femei reprezintă al 10-lea stat uh, ca populație din lume, uh, mai mult decât fetele din Regatul Unit și Franța împreună. Deci, sunt milioane, sute de milioane de oportunități uh, pierdute uh, pentru ca state, mai multe state să ajungă în situația de creștere economică. Toate aceste fete ar putea să devină doctori, ingineri, liderii uh, viitorului, ar putea contribui la vindecarea unor uh, maladii, ar putea uh, inventa noi, uh, noi lucruri minunate și ar putea să-și trăiască viața în uh, împlinire pentru a ajuta aceste fete din statele sărace să-și îndeplinească visele, trebuie să ne asigurăm că educația devine un drept de care să se bucure toată lumea. Avem nevoie, în primul rând, ca oamenii și, în primul rând, politicienii să înțeleagă uh, magnitudinea crizei. 130 de milioane de fete. Repet această cifră. Nu merg la școală. Însă campaniile de informare nu sunt suficiente. Trebuie să înregistrăm progrese pentru a ajunge la uh, emanciparea economică a tuturor uh, fetelor și femeilor și trebuie să facem acest lucru prin investiții în educație. Aș dori să vă gândiți la această criză din domeniul educației ca o oportunitate de care trebuie să profităm. Uh, avem nevoie de măsuri politice inteligente pentru că educația să funcționeze pentru fiecare fată, pentru ca femeile să, să se emancipeze din punct de vedere economic. Mai puțin de doi ani în urmă, liderii mondiali au făcut o serie de, promi- de, de promisiuni îndrăznețe, spunând că până în 2030 vor pune capăt uh, problemei sărăciei, așa numitele obiective de dezvoltare uh, durabilă, care conțin mai multe elemente și cred că trebuie să ne dublăm eforturile pentru ca până în 2030 toate fetele să poată să meargă la școală. Imaginați-vă că profesorii și, profesorii și elevii au, au acces la resursele necesare pentru a obține competențe uh, digitale da, au, au acces la tehnologiile care sunt utile pentru a depăși uh, diferențele uh, digitale care există în continuare. Un acces uh, liber oferit tuturor, indiferent de gen, nu poate fi garantat fără o mai mare transparență și tragere la răspundere. Avem nevoie de date, de informații mai fiabile. Națiunile Unite a, au definit un set de 52 de indicatori care descriu situația, situația femeilor. În medie, 80% din informațiile respective nu există în Africa subsahariană și fără informații, fără cunoștințe, nu vom ști cum trebuie să arate eforturile care uh, Uh, pe care va trebui să le facem pentru a îmbunătăți situația femeilor. Europa ar trebui să lucreze mai, mai de aproape cu guvernele din Africa pentru a depăși uh, barierele care există în continuare în fața accesului la școală a fetelor. Avem multe de făcut pentru a profita la maxim de potențialul reprezentat de emanciparea economică a femeilor. Punctul de plecare este educația, dar trebuie să facem mai mult. Pentru a consolida emanciparea economică a femeilor, trebuie să ne asigurăm că fetele și femeile se bucură de aceleași drepturi cu bărbații, nu doar în domeniul educației, dar în domeniul uh, drepturilor funciare, de exemplu. Pentru dumneavoastră, aceste drepturi sunt de la sine înțeles, dar nu în anumite părți ale lumii, dreptul funciar este un vis, din păcate. Ieri, o scrisoare semnată de mii de oameni a fost transmisă liderilor mondiali, cerând uh, garantarea accesului la drepturi, egalitatea de acces la drepturi între femei și bărbați. Vă aduc aminte de această cifră, 130 de milioane de fete care nu au acces la școală și este ușor să pierdem din, să pierdem din vedere faptul că nu, nu discutăm de cifre, ci de fete reale cu vise, cu aspirații reale, cărora li se neagă șansa de a avea un uh, viitor. Nu au șansa de a participa în mod activ la, la modul în care își uh, vor face uh, viitor, viitorul. Deci vă rog să accesați uh, pagina de internet one.org, să alegeți una din cifrele existente acolo, pentru că în spatele acestei cifre se ascunde o persoană, pentru că Uh, niciuna, niciunul dintre noi nu vom fi egali până când uh, cu toții vom fi egali. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul vicepreședintei Parlamentului European, doamnei Marit McGuinness, mai avem alături de noi un alt oaspete, Astrid uh, Schoenweger, coordonator al Asociației Internaționale a Muzeilor dedicate drepturilor femeilor dumneaei ia cuvântul pentru că ea a coordonat ex- expozițiile pe care le vedeți aici uh, afară și îți dau cuvântul Astrid acum. Vă mulțumesc, o să încerc să fiu cât mai subcintă. Mă numesc Astrid Schönweger, sunt uh, fostul director al, uh, al unui muzeu al femeilor din Milano Astăzi sunt uh, coordonatorul acestei asociații internaționale a muzeelor dedicate femeilor și aș dori să vă mulțumesc pentru că am ocazia să particip la acest eveniment și pentru că împreună cu colegele mele, cu secretariatul Comisiei pentru Comisia pentru Drepturile Femeilor, am reușit să pregătim această expoziție. Acest eveniment a, a fost însoțit de o expoziție care s-a desfășurat în paralel în, 12 muzee din 11 state, unde s-au făcut fotografii ale colecțiilor uh, lor pentru a avea o componentă vizuală și în, în acest uh, eveniment am redactat și câteva broșuri pe care sper că le-ați uh, regăsit în dosarele dumneavoastră și care sper că vor fi un suvenir plăcut în urma acestui eveniment. Noi suntem o rețea care a fost uh, creată în anul 2008. În acest moment, 70 de muzee participă la această rețea și uh, 15 muzee care au expoziții pe internet. Există în total mai mult de 40 de inițiative comune. Din rețeaua noastră fac parte 45 de membri. Femeile sunt cele care scriu istoria lumii și cred că ar trebui să existe un muzeu uh, pentru femei în fiecare stat al lumii. Nu sunt cuvintele mele, ci sunt cuvintele lui Sherin uh, Abadi, laureata premiului Nobel din anul 2003 este patrona noastră și are un vis împărtășit cu alte femei din uh, Iran. De ce are acest vis? Pentru că am văzut cât de mare este nevoia de a atrage atenția asupra preocupărilor și problemelor femeilor în trecut și astăzi. Fie că este vorba de drepturile femeilor, care sunt drepturi ale omului, fie că este vorba de uh, istoria sau arta făcută de oameni. Trebuie să știți că astăzi 3-4% de, din, uh, din operele de artă uh, sunt uh, făcute de femei. În majoritatea muzeelor, istoria femei nu reprezintă un, femeilor nu reprezintă un, un, un subiect expus prin intermediul muzeilor dedicate în mod specific femeilor, urmărim o strategie pașnică prin care cultura se transformă într-un anunț politic privind egalitatea de șanse între femei și bărbați. Aceste muzee sunt diferite, însă toate se ocupă de reprezentarea femeilor, de experiența, de, per- de percepția femeilor, de istoria femeilor dintr-o perspectivă mai largă. Aceste muzee însă fac mult mai multe lucruri. Reprezintă o platformă care permite un proces de reflexie pe marginea culturii și a societății noastre. Suntem un forum, un for viu în care istoria contemporană nu doar că este povestită, dar chiar este făcută. Aceste muzee adoptă poziții politice privind uh, diversitatea, privind uh, sensibilitatea diferitelor uh, genuri și includerea minorităților. Și avem nevoie de o rețea proprie, avem nevoie de voință politică, de asistență financiară în toate statele în care există aceste muzee, pentru că multe dintre acestea trebuie să justifice propria existență. Multe inițiative au nevoie fie de sprijin politic, fie de sprijin financiar pentru a-și pune în aplicare proiectele și foarte multe uh, muzee au dificultăți de a-și continua act, uh, activitatea în Ucraina, în Argentina, în Senegal și chiar în Bonn, în Germania. În Iran, activității care apără drepturile omului pur și simplu au fost uh, expulzați din uh, țară, pur și simplu pentru că doreau să înființeze un asemenea muzeu. Cred că suntem foarte periculoase. Acest muzeu din uh, Gambia a fost închis pentru că statul dorea să folosească terenul respectiv în alte scopuri. În Republica Central Africană, muzeul respectiv a fost uh, incendiat în uh, războiul civil. Patroana noastră a spus că femeile sunt cele care scriu istoria lumii. Drept urmare, vă cer uh, să sprijiniți femeile din statele dumneavoastră pentru a înființa sau uh, păstra, menține uh, muzee uh, dedicate uh, dimensiunii de gen. Vă rog să sprijiniți aceste instituții pentru că și ele vă vor fi utile în uh, lupta pe care o purtați. Mulțumesc pentru atenție. Îți mulțumesc, uh, Astrid. Am acum onoarea să-i spun bun venit vicepreședintei Mary McGuinness, pe care cred că mulți dintre dumneavoastră ați uh, cunoscut-o ieri, în momentul în care au fost decernate premiile pentru femeile active în uh, inovare și nu mai avem mult timp, dar cuvântul lui Mary. Mulțumesc, Mary. Voi respecta faptul că nu prea mai avem foarte mult timp și aș dori să subliniez faptul că ne aflăm uh, în aici la o întâlnire interparlamentară cu colegi uh, din, par- din parlamentele naționale și cu colegi din parlamentele țări care nu sunt în Uniunea Europeană. Aș dori ca acest gen de energie să rămână cu noi tot restul anului. Și cred că am spus acest lucru și ieri. Într-o oarecare măsură este într-adevăr nevoie să găsim o metodă prin care să menținem atenția concentrată pe aceste probleme. pentru că am impresia că uneori ne concentrăm pe niște probleme într-o zi când avem o conferință și după aceea până organizăm încă o dată acea conferință, ignorăm problemele. De aceea este important să menținem atenția asupra problemelor femeilor. Și ori de câte ori vorbim despre emanciparea femeilor uh, și constatăm că o femeie s-a emancipat, uh, avem re- reacția că gata, s-a emancipat foarte bine, o femeie, două, trei, dar nu, problema este mult mai profundă decât atât. Și m-a um, frapat acea, acel număr menționat de Dina, 130 de milioane de fete care nu sunt educate. Motivul pentru cum sunt eu aici este că mama mea nu a avut educația pe care și-a dorit-o și pe care a meritat-o, însă, datorită pasiunii sale, s-a asigurat că toți, fi, toți copiii săi, și am fost opt frați și surori, au obținut educația pe care și-o doreau și pe care o meritau. Și trebuie să continuăm aceste lucruri, să nu ignorăm faptul că mamele și tații noștri au luptat pentru educația noastră. Trebuie să ne gândim la acele fete și femei care nu beneficiază de educație. De aceea, campania One și ideea muzeelor dedicate femeilor sunt uh, elemente esențiale pentru noi. Emanciparea economică a femeilor este o problemă esențială. Femeile în Europa și în întreaga lume sunt, evident, foarte implicate în uh, activitatea economică. Ați vorbit despre agricultură. Acolo este, acela este domeniul interes, în, în care sunt eu interesată. În Irlanda, trei grupuri de femei în agricultură au colaborat. Și ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că ele au o altă poveste pe care doresc să ne-o spună, că sunt probleme care încă nu sunt abordate prin structurile existente și de aceea ele preiau frăile ca să ia măsuri. Inițiativele de acest gen sunt importante, precum și inițiativele uh, Comisiei FEM, ale președintei și ale vicepreședintei. Datorită faptului că nu avem mult timp la dispoziție, doream să spun că eu am fost aleasă în 2004 dintr-un stat membru mic. Și iată, am ajuns la diverse poziții în comisiile parlamentare sau aici în biroul întregului Parlament. Dar acesta nu a fost un dar care mi-a fost acordat, a fost o luptă pe care am câștigat-o, un război cu, cu victorii și cu înfrângeri. Pe toate trebuie să le acceptăm și prin prezența mea aici astăzi aș dori să le spun tuturor femeilor care ne ascultă aici și altundeva este că trebuie să fiți pregătite de luptă dacă doriți să câștigați ceva. Și Dina, cred că ai, ai crezut în ceva și ai fost pregătită să lupți. Dumneavoastră, Astrid, ați fost și dumneavoastră pregătită să luptați pentru ceea ce ați considera că merită și, și eu am această pasiune, dar trebuie să începem cu tinerii, cu tinerele și cu tinerii. Trebuie să facem diferențe la acel nivel. Trebuie să ne asigurăm că femeile sunt vizibile peste tot, în, pe toate palierele societății. Și când vorbesc despre respectul față de femei, mă întreb oare respectăm cu adevărat femeile de serviciu în acest parlament? Ele fac o muncă esențială pentru noi și mă întâlnesc în fiecare dimineață cu ele și îmi pun această întrebare. Haideți așadar să respectăm femeile din toate pozițiile din societate să ne asigurăm că munca noastră este remunerată corect, toată munca pe care o facem, și ne, să ne asigurăm că acele 130 de milioane de fete despre care s-a vorbit adineaori vor obține educația pe care o merită și atenția pe care o merită din partea noastră. Dacă vă uitați la fața mea, veți vedea că încă nu am atins echilibrul ideal între viața personală și viața și carieră, dar sunt sigură că multe dintre persoanele din această cameră vor continua lupta în acest sens, pentru că este o luptă importantă. Și uneori trebuie să să ne dedicăm foarte tare acestei cauze ca să îmbunătățim situația tuturor, femei și bărbați, toată lumea egali. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Mairead. Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest eveniment. Aș dori să vă mulțumesc în titlu personal și în numele Comisiei FEM. Vă urez tuturor mult succes în eforturile dumneavoastră viitoare și, nu în ultimul rând, aș dori să, mulțumesc, să le mulțumesc și interpreților care, au, care ne-au ajutat astăzi. Și vă urez tuturor mult succes pe viitor. Vă mulțumesc!